Dragi colegi, dragi colege, dragi colegi, dați-mi voie să vă urez bun venit la reuniunea Comisiei pentru Agricultură din această după-amiază. Mâine continuăm cu două sesiuni, una dimineață și una după-amiază. Aș propune să începem imediat cu ordinea de zi. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt uh, obiecții, vom considera că aceasta este adoptată. Bun, continuăm cu al doilea punct de pe ordinea de zi, comunicări din partea președintelui. Încă o dată dați-mi voie să vă informez că reuniunea noastră de astăzi este transmisă pe internet și că Reuniunea noastră este publică, bineînțeles. Avem interpretare în 16 limbi oficiale ale Uniunii Europene astăzi. Cu aceasta trecem la următoarele anunțuri din partea prin președintelui, la punctul 2, deci. Ați aflat probabil că există o nouă propunere în ceea ce privește summitul ce va avea loc joi, în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Cu siguranță ați uh, văzut și că, spre osebire de propunerea finlandeză de la sfârșitul anului trecut, la agricultură sau mai sau ar urma să se mai uh, reducă bugetul cu încă 5 miliarde, și asta ar însemna că față de cadrul actual, 2014-2020, dacă uh, eliminăm contribuția Marii Britanii, și e corect să o facem așa, uh, reiese că ne lipsesc 53 de miliarde. Uh, mi se pare, și cred că spun asta în numele tuturor, că este inacceptabil și că trebuie uh, îmbunătățită situația. Bugetul pentru agricultură nu poate să fie cel din care se iau banii pentru toate noile dorințe ce apar pentru politici, pentru politici noi ale Uniunii Europene. Trebuie ca statele membre să vină cu fonduri suplimentare și să nu creeze concurență între așa numitele politici mai vechi și așa uh, și uh, politicile noi sau cum le numesc alții politicile moderne. Cred că asta ar duce la o divizare în Uniunea Europeană și tocmai de aceea cred că propunerea care este pe masă acum în ceea ce privește bugetul este inacceptabilă. Din partea mea, atât la anunțurile președintelui. Am să propun să trecem imediat la punctul 3 de pe ordinea de zi. Trecem la o prezentare din partea a două studii cu privire la uh, bunăstarea, sănătatea și bunăstarea iepurilor um, avize din partea EFSA la solicitarea Parlamentului. Doresc să vă spun că creăm un precedent. Nu s-a întâmplat până acum ca noi de la Parlament să ne adresăm direct către EFSA. Este vorba de un aviz, în primul rând cu ceea ce, în ceea ce privește bunăstarea uh, iepurilor Um, când, în perioada de creștere și apoi um, un aviz în ceea ce privește asomarea și sacrificarea. Avem cele două um, avize ale EFSA la dispoziție și tocmai de aceea aș dori să-i dau cuvântul imediat domnului Criț, care ne va prezenta cele două studii iar apoi vom avea posibilitatea de a adresa câteva întrebări. Prezentarea va dura aproximativ 15 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, comisiei dumneavoastră. După cum uh, a spus și președintele, este Uh, ceva nou să, ca Parlamentul să se adreseze direct EFSA, dar este și ceva binevenit. Vă pot spune că experții noștri au fost foarte bucuroși să poată oferi o opinie, un aviz, cea, care sperăm noi va fi util Parlamentului European. Doresc să uh, vă menționez tot personalul și toți experții care au lucrat la aceste avize, deoarece mulți uh, am fost implicați, uh, experții în paneluri, uh, grupuri de lucru și așa mai departe. Imaginea va fi una de ansamblu, am să între- încerc să trec repede prin conținut ca să vă dau timp de întrebări și răspunsuri după aceea, nici nu vreau să vă dau informații pe care să le știți deja. Deci vă voi oferi o imagine de ansamblu a um, rezultatelor noastre principale în aceste avize științifice și apoi uh, vom uh, deschide uh, dezbaterea. O imagine de ansamblu. Ultimele cifre ne arată că sunt crescuți aproximativ 180 de milioane de iepuri anual în Uniunea Europeană pentru carne. Când împărțim pe modul în care sunt crescuți, vedem că aproximativ două treimi în ferme convenționale, deci ferme cu uh, peste 600 uh, de uh, animale și în Europa sunt cam 4500 de astfel de ferme. Principalii producători sunt în principiu trei țări, Spania, Franța și Italia, deci este destul de concentrată producția în uh, trei țări și apoi mai sunt încă 10 țări care au producții mai mici. Și mai sunt și 10 țări în care nu există o astfel de producție. Și există 5 țări, precum Belgia, țările de jos, Ungaria și altele, care uh, sunt de, cum ar fi pe loc cu 2 sau cu producții mai mici decât, majori, decât marii producători. Um, preocuparea publicului se referă la bunăstarea animalelor, la nivelul de stres, la mortalitatea ridicată și la metodele de asomare, care nu sunt specifice. Primul aviz se referă la bunăstarea și condițiile de creștere și al doilea aviz se referă la uh, asomarea și sacrificarea animalelor. Nu există legislație specifică pentru această specie care să protejeze bunăstarea uh, iepurilor de um, creștere în Uniunea Europeană. Există însă legislație generală uh, pentru bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană. Am avut două solicitări. Întâi, în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea iepurilor crescuți în diferite sisteme de producție, inclusiv sistemul de producție uh, biologic. Și după cum veți vedea mai târziu, e greu să definim și acest uh, domeniu. Uh, Apoi uh, era vorba de metoda de asomare uh, pentru iepurii pentru consum uman și uh, doar ca să știți, am, av- am avut și un uh, studiu pentru uh, metodele de sacrificare pentru iepuri care nu sunt uh, meniți consumului uman, dar acesta a fost o solicitare din partea comisiei. În iulie 2000 19 ne-ați uh, uh, făcut această solicitare, am publicat la începutul anului, deci iată-ne aici. Toate aceste avize sunt disponibile public, uh, sunt transparente și pot fi verificate și citite um, de, de către oricine. Întâi încercăm să definim categoriile, deoarece, bineînțeles, există o serie întreagă de categorii avem um, iepuraicele de reproducere, pui și uh, iepurii. Dar mai sunt și uh, animale tinere care sunt crescute pentru reproducere uh, și iepuraice care nu sunt pentru reproducere. Dar acestea sunt cele trei categorii care sunt cele mai numeroase, deci cele mai reprezentative. Apoi, când vorbim despre diferitele sisteme, există o diferență între producția uh, convențională și uh, producția de nișă, să-i spunem așa. Vă rog să uh, nu uitați ce am spus la început, 66%, deci 220 de milioane din, de iepuri sunt produși în sistemul convențional. Aici noi ne concentrăm pe trei sisteme, cuștile convenționale, cuștile îmbogățite din punct de vedere structural și cotețurile elevate. Le subliniez pentru că vor reveni aceste um, sisteme. Apoi avem um, cotețe uh, care sunt pe jos și sisteme uh, care um, sunt uh, afa, în, spate, în aer, la aer liber și sistemele biologice. Acestea sunt cuștile convenționale, se numesc bicelulare, pentru că de multe ori sunt uh, doi iepuri într-o astfel de um, uh, cuscă. Sunt uh, cuști din uh, dintr-un grilaj și există o sursă de apă și una de alimente. Apoi uh, cuștile, să le spunem așa, îmbunătățite. Vedem din nou că este același tip de grilaj, însă mm, sunt și unele piese din plastic, o platformă elevată din plastic, de asemenea surse de apă, surse de alimente și sunt uh, cuși ceva mai lungi, și puteți vedea în față că sunt ca niște cutii, ca niște cuiburi care sunt pentru pui. Apoi, uh, așa numitele cotețe elevate sau sistemul de parcare se numește, park system. Ideea aici este că nu există un acoperiș, deci sunt deschise. Uh, și de asemenea, uh, zidurile despărțitoare pot fi scoase. Deci Uh, se pot uh, elimina aceste, acești pereți interior pentru a permite socializarea între uh, iepuri. Acestea sunt uh, sistemele principale folosite. Iar aici avem, iată, un exemplu de un, un coteț um, care este pus pe jos, un sistem folosit în Elveția. Vedeți că este un sistem folosit de aproximativ 56 de ferme cu aproximativ 60 de iepuroaice pe fermă. În, vă amintesc că în uh, fermele convenționale sunt 800 până la 1000 de animale. Ce vedeți aici este și faptul că există zone de uh, cuibărit, vedeți că există zone uh, supraelevate și există și mici zone în care se pot ascunde, astfel încât um, să-și poată manifesta comportamentul social, um, um, în aceste um, sisteme. Ele însă nu sunt um, standardizate. Acum sistemul exterior, ideea este că de obicei există acces la o zonă care este în exterior, dar asta nu înseamnă că este acces la o zonă cu iarbă, deci la o pășune. Deci iepurii pot ieși afară. Vedim, vedem că în Franța există uh, acest sistem cu um, label ruj, um, eticheta, o etichetă de calitate, dar sunt foarte puține ferme afectate. Iată și un exemplu de sistem uh, biologic. Vedem căș, um, cuști din uh, grilaj de metal care sunt uh, pe o pășune și care pot fi mutate și există și o cutie pentru cuibărit și se poate uh, scoate acoperișul. Deci iepuraicele pot uh, merge uh, în aceste cutii speciale când fac pui. N-am să vă citesc întregul um, slide, dar am analizat consecințele pentru bunăstare. Unele ce țin de comportament, consecințe ce țin de comportament și care țin de sănătate. Uh, comportamentul ce ține de restricționarea uh, mobilității, așa numită regulă celor trei hopuri, um, tot ce este sub uh, trei hopuri este o restricționare a um, mobilității, apoi uh, aici pot interveni probleme de piele pentru că iepurii stau mult pe labele din spate și uh, Um, asta le afectează uh, sănătatea pielii. Iată câteva imagini în acest sens, restricționarea de mișcare, um, este un comportament de um, care pentru, pentru rost, pentru că e foarte important pentru iepuri să poată, iepuri să poată roade, uh, comportamentul social, de obicei iepurii cam 50% din zi Uh, îl petrec în contact cu alți iepuri. Deci nu este ceva anormal, însă, pe de altă parte, uh, iepurii chiar au nevoie de mișcare și pe altă parte pe, vedem și uh, comportamente anormale. În ceea ce privește consecințele pentru piele, leziuni ale pielii, dermatită, dar și uh, foamea prelungită dacă iepurii nu primesc suficientă hrană uh, pentru uh, nevoile lor. Uh, un lucru spus și în în, într-o rezoluție a Parlamentului, dar și într-un într, -un raport al Comisiei, există foarte puține date Chiar uh, astăzi mai multe date avem, din fericire, decât uh, în 2005, când am uh, avut o, un aviz cu privire la iepuri, deci există o lipsă de date și de informații. Deci am făcut apel la experți pentru a, ca ei să ne mm, împărtășească cunoștințele lor. Am trimis un sondaj și am făcut o audiere cu opt experți ceea ce ne-a permis să facem un fel de uh, top al, uh, al uh, consecințelor. Pe scurt, rezultatele. Vedeți uh, diferitele tipuri de uh, cuști utilizate, cu cât mai ridicat, cu cât mai mare este cifra, uh, cu, atât, cu cât mai lungă este bara, cu atât mai negative sunt efectele asupra iepurilor. Vedeți că Uh, cuștile convenționale uh, și ne așteptam probabil la asta, au un efect mai puternic asupra, bun, uh, asupra bunăstării iepuroaicelor. Însă, între celelalte sisteme nu am reușit să ajungem la o diferență statistică. Deci există clar o diferență între cu, cuștile convenționale și toate celelalte, dar nu, nu și în rest. Apoi, uh, impactul asupra bunăstării. Aici vedem că există un avantaj pentru țarcurile supraelevate. Acestea sunt cele care uh, nu au acoperiș uh, și în care putem elimina sau scoate pereții despărțitori, după cum v-am arătat înainte. La pui, care este impactul. Vedem că uh, bunăstarea este redusă în sistemele uh, exterioare. Pui au nevoie de protecție, stresul de căldură sau de frig este, joacă un rol foarte important și este mult mai greu de uh, controlat în uh, sistemele exterio exterioare. Rezultatele principale, pentru că ni s-a solicitat să analizăm și producția biologică. E foarte greu să ajungem la o uh, concluzie uh, clară, pentru că sistemele sunt foarte diferite. Bunăstarea în general este bună, dar au existat câteva recomandări să se reducă restricționarea de mobilitate, Uh, um, crescând uh, par, părțile adăpostite, să se reducă stresul de căldură și frig și să se minimizeze uh, teama de predatori uh, externi, o, o amenințare specifică pentru sistemele exterioare. Acum, următorul aviz, cel referitor la metodele de asomare și de sacrificare pentru animale. Am analizat uh, metodele de asomare și indicatori de um, Um, de cât de conștient uh, este animalul. Iată o ilustrație cum arată, cum arată, deci când ajung animalele sunt aceste cuști puse unele peste celelalte, se pot deschide lateral sau în sus și așa sunt pregătiți uh, pentru sacrificare. Iată o imagine a procesului de sacrificare poate informații importante aici, între asomare și sacrificare sunt cam între 5 și 10 secunde. Este un timp care, bineînțeles, trebuie să fie foarte scurt. Deci, metodele de asomare există cele două principale, elect asomare electrică sau mecanică, ambele cu um, um, restricționare a mișcării, vedeți re recomandările aici și ajung la final, că pot fi definiți anumiți indicatori, reflexul cornei, sănă, ă, respiratul ă, și astea sunt, ă, trebuie folosite pentru a detecta dacă e sunt sau nu asomați și dacă există dacă există vreun semn că e prea este în continuare conștient, trebuie să fie asumat din nou. Mi-am depășit timpul cu un minut, închei pentru a vă da timp pentru discuție. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Criț, pentru această prezentare acestor două studii. Um, am uh, câțiva colegi care văd că deja doresc să adreseze întrebări. Am alocat un minut 30 pentru fiecare. Începem cu doamna Aguilar. Muchas gracias. Gra mulțumesc. Vreau să mulțumesc um, reprezentantului EFSA pentru această prezentare. Eu am încredere în avizele de la EFSA, indiferent că e vorba de bunăstarea animalelor, de glifosat sau de OMG-uri. Așa cum spunea uh, și invitatul nostru, Spania este un mare producător la nivel global de carne de iepuri și în același timp este și pionier în ceea ce privește bunăstarea pentru aceste animale. EFSA ne arată că sunt aspecte care pot fi îmbunătățite, însă ar trebui să se recunoască aici eforturile făcute de Spania în ceea ce privește reducerea utilizării de antibiotice sau uh, noul sistem de etichetare pentru bunăstarea animalelor. Problema mărimii coștilor. Este o temă care revine. Se fac multe eforturi pentru creșterea bunăstării și pentru rentabilitatea economică a fermelor de iepuri. Cred de aceea că ar fi bine să vedem ce fac uh, și vecinii noștri, ce se întâmplă în Maroc, de exemplu. După cum știți foarte bine, acolo cuștile pe care noi nu le mai putem utiliza în Europa sunt reciclate și animalele sunt exportate în uh, condiții, să zicem așa, diferite. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Spurek. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este al doilea producător după China la nivel global și așa cum spuneați și dumneavoastră, statele membre au 180 de milioane de iepuri anual uh, producție. În ceea ce privește restricțiile de uh, transport, a fost identificată aceasta ca principala problemă de bunăstare a animalelor, de asemenea cuștile care sunt uh, mici și care nu permit un spațiu de uh, deplasare, sunt cât uh, o foaie A4. Totuși, studiile au arătat că interdicția acestor cuști nu este suficientă, ci ar trebui să se treacă la cuști îmbunătățite, uh, pentru că și acestea ar trebui înlocuite, sunt foarte restrictive. Dacă ne gândim și la regulamentele în vigoare pentru reducerea suferinței uh, iepurilor și acestea ar trebui îmbunătățite. Și vreau să vă întreb de asemenea dacă s-ar putea considera că situația în care trăiesc iepurii în uh, cuștile îmbunătățite ar putea fi suficientă față de ce se întâmplă în cuștile tradiționale după analiza pe care ați făcut-o dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și EFSA pentru această prezentare. Am fost uh, de-a dreptul șocată când am citit uh, raportul pentru starea uh, iepurilor în fermele europene și sunt și mai îngrijorată după prezentarea dumneavoastră. De aceea aș avea și câteva întrebări. Ne puteți confirma că bunăstarea iepurilor la fermele europene este afectată și că peste 10% din animalele din cuște mor? că animalele au inflamații și de multe ori suferă de răni și au comportamente neobișnuite. Ne puteți uh, confirma că iepurii mai slabi, mai vulnerabili sunt uh, omorâți, uh, sunt electrocutați, li se taie capul sau pur și simplu li se, uh, sunt loviți de perete ca să fie omorâți. Puteți confirma de asemenea că abatoarele uh, unde se realizează sacrificarea iepurilor nu prezintă condițiile necesare de bunăstare a animalelor. Am pus aceste întrebări domnului Vecekovski în urmă cu o săptămână, însă din păcate nu am primit un răspuns și aș vrea să știu care este poziția comisiei. De exemplu, dacă comisia dorește să intervină, așa cum se arăta și în rezoluția Parlamentului. Situația actuală este clar că nu poate fi acceptată și vreau să vă întreb dacă sunteți de acord că epoca cuștilor ar trebui să se termine acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vina. Ja, vielen Dank äh, für die EFSA, für diese Präsentation. Mulțumesc EFSA pentru această prezentare trebuie să vă spun că eu sunt șocată, mai ales în ceea ce privește metodele de transport. Prima mea întrebare se referă la următorul lucru. Există reguli în ceea ce privește transportul uh, iepurilor? Pentru că, în mod clar, în timpul transportului, iepurii nu primesc nici apă, nici uh, hrană. Am citit uh, articolul, studiul și cea mai mare problemă pare să fie într-adevăr libertatea de, de a se mișca. Uh, ar trebui ca mm, consecința directă să fie uh, să se interzică cuștile. Există și o inițiativă cetățeană, End the Cage Age. Întrebarea mea este dacă Comisia, după aceste studii, este dispusă să interzică uh, creșterea în cuști a iepurilor. Vielen Dank. Mulțumesc. Dar nu uitați că aici avem EFSA și nu Comisia Europeană. Uh, domnul Guerrero. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e clar pentru toată lumea că sistemul de bunăstare a animalelor nu este asigurat așa cum am văzut și în această prezentare. Întrebarea mea ar fi următoare ce uh, poziție aveți dumneavoastră față de lipsa de date la ora actuală și care sunt consecințele, pentru că nu avem date în ceea ce privește tipurile de producție, ce se întâmplă la nivelul fermelor și vreau să vă întreb dacă sunt dificultăți și pentru a accesa aceste date sau mai precis, care sunt consecințele acestei lipse de date. Pentru că dacă am avea acces la date, am putea înțelege cum să avem un sistem de producție mai puțin violent și cum am putea schimba uh, sistemul de producție. În țara mea, în Portugalia și în Spania, e clar că mai sunt multe de făcut din punctul de vedere al bunăstării animalelor. Spania este un adevărat uh, epicentru pentru problematica bunăstării animalelor și uh, se întâmplă foarte multe lucruri acolo. Ando. Doamna Sandor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și reprezentantului EFSA pentru informațiile foarte uh, concrete pe care ni le-a dat. Aș avea trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, ne-ați spus că v-a fost greu să obțineți informații și v-aș întreba de ce v-ați confruntat cu astfel de dificultăți pentru a avea acces la date. În al doilea rând, în legătură cu condițiile de creștere a animalelor, ați vorbit despre cinci uh, mari țări producătoare. Ați uh, putut constata că există diferențe între acestea? Și ultima întrebare, se vorbește de cinci uh, țări producătoare în principal și dacă ținem cont de numărul redus de țări, vreau să vă întreb dacă aceasta justifică, din punctul dumneavoastră de vedere, o legislație specifică în acest domeniu sau dacă am putea uh, continua cu legislația actuală. Eu pot uh, să aduc aici uh, mărturie doar în legătură cu ceea ce cunosc mai bine, creșterea animalelor în regiunea mea, uh, Mă gândesc la tineri agricultori cu care m-am întâlnit, chiar de multe ori femei care uh, se instalează pe teritoriu și fac eforturi deosebite pentru bunăstarea ieborilor, care de altfel uh, sunt uh, animale foarte sensibile. Frau Kollegin Neuchel. Mulțumesc, doamna Neuchel. Mulțumesc, domnule președinte. EFSA ajunge la concluzia și întotdeauna important să subliniem asta că uh, bunăstarea iepurilor uh, adulți în uh, cuștile convenționale este afectată. Și asta este concluzia, că uh, situația este proastă. Uh, asta nu înseamnă oare că trebuie să facem ceva? Când nu știm cum merg lucrurile, foarte bine, dar aici știm că lucrurile stau prost. Acum doi ani am vrut un, uh, un uh, regulament pentru iepuri și din păcate a fost respins. Asta înseamnă că încă o dată din partea unei agenții europene a reieșit clar că este nevoie de acțiune. Eu sper și fac apel la toți uh, colegii din Comisia pentru Agricultură că dacă vom mai discuta și vom mai avea de votat despre iepur să uh, votăm uh, cu privirea spre viitor. Mulțumesc, doamna Aguilera. Gracias, presidente. Agradecer a... Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și eu reprezentantului EFSA pentru uh, acest studiu. Cred că pentru uh, producția de iepuri uh, sunt foarte multe mituri în acest domeniu, chiar minciune ar spune, asta din lipsă de cunoștință. Mulți dintre colegii mei vorbesc despre așa ceva și nu știu dacă au văzut vreodată în realitate cum se lucrează cu iepurii probabil că doar la televizor. Eu sunt spaniolă, știu și cunosc uh, de prima mână ce se întâmplă acolo și știu că problema bunăstării animalelor și a îmbunătăților care s-au făcut în ultimul timp uh, pentru lupta antimicrobiană, de exemplu, este o specie minoră. Sunt foarte puține antibiotice, după cum se știe, care funcționează pentru uh, bolile iepurilor. Și în ciuda acestor probleme, situația s-a îmbunătățit în ultima vreme. E clar că există și o cerere din punctul de vedere a societății pentru bunăstarea animalelor, deci uh, cred că s-au făcut progrese și nu sunt de acord cu majoritatea colegilor care spun că problema este foarte mare când de fapt ei nu cunosc uh, prea bine ce se întâmplă și uh, au văzut doar lucrurile la televizor și în poze. Aș avea o întrebare specifică pentru dumneavoastră. Ați făcut acest studiu pentru 88 de unități și vreau să vă întreb ce fel de unități au intrat în calcul. Ați vizitat ferme sau ați vorbit cu agricultorii și în ceea ce privește lipsa de informații, mă surprinde ce ne-ați spus. Ecosan și ministerele competente au foarte multe informații în acest domeniu. Nu știu de ce nu v-a parvenit această informație. domnul David. Mulțumesc. Cred că obiectivul nostru nu este acela de a interzice producția de iepuri, ci uh, pur și simplu dorim să îmbunătățim uh, creșterea lor. Așa că aș vrea să vă întreb care ar fi propunerile pozitive pe care le-ați face pentru acest tip uh, de creștere a animalelor și mm, trebuie să ne gândim și la uh, argumentele economice, pentru că fermele trebuie să fie viabile din punct de vedere economic. E clar că uh, carnea de iepure trebuie să fie uh, accesibilă din punctul de vedere al prețului. Pe de altă parte, sunt uh, mulți agricultori care au uh, țarcuri mici de iepuri și vreau să vă întreb dacă Comisia are de gând să reglementeze și acești agricultori mici. Bei mir liegen jetzt keine weiteren. Mulțumesc. Nu mai văd persoane care doresc să intervină. E corect? În regulă, atunci putem să trecem la răspunsuri. Însă, înainte aș dori să dau cuvântul pe scurt comisiei doamnei Kirsten von Hagen. Vă rog. Ja, schönen guten Tag. Uh, vielen Dank. Bună ziua tuturor, mulțumesc. Noi eh, trebuie spus de la bun început, nu am venit pentru a răspunde la întrebări, suntem aici pentru a asculta, deci nu am primit niciun fel de mandat pentru a vă răspunde la întrebări. Însă, bineînțeles, ne interesează foarte mult eh, întrebările dumneavoastră și voi transmite conținutul întregii dezbateri către ierarhia mea. Mulțumesc! Doamnă Noichel, nu. Nu, nu e o nebunie. E clar, dacă nu este mandat, reprezentanta comisiei nu poate să răspundă. Mm, poate numai să noteze ce, are, ce se spune în timpul discuției. Și va trebui să acceptăm lucrurile așa. Am să dau acum cuvântul EFSA pentru răspuns domnului Crit, doamne Cantiani. Probabil că vă veți uh, împărți uh, răspunsurile. Vă rog. Bye. Da, mulțumesc. Cu siguranță vom încerca să răspundem, dar uh, îmi cer scuze dinainte dacă anumite aspecte pe care le-ați prezentat aici depășesc mandatul EFSA, pentru că e vorba de chestiuni legislative și în ceea ce privește legislația, pentru noi e clar că există o separare a puterilor. Uh, EFSA este doar uh, un organism care evaluează riscurile și de aceea uh, nu ne ocupăm decât de aceste lucruri pentru a răspunde la întrebări pe care le puneți dumneavoastră, statele membre sau comisie, dar nu și putem face recomandări, bineînțeles, dar nu avem mandat pentru propuneri legislative sau alte chestiuni legislative. Acestea țin de competența dumneavoastră. În primul rând, am încercat să grupez temele pe care le-ați prezentat. Prima temă și cea mai dificilă are de-a face cu agricultura intensivă și e clar că cu cât aceasta este mai intensivă și probabil că și cu cât este mai profitabilă, deși nu întotdeauna este chiar așa, cu atât mai multe îngrijorări apar pe tema bunăstării animalelor și mai multe compromisuri se fac în acest domeniu. Am vorbit aici de profitabilitate, despre uh, prețul accesibil, dar noi, EFSA, nu trebuie să ne pronunțăm pentru a lua decizii în acest sens, dar e clar că pentru toate speciile de animale pe care le creștem, în momentul în care le scoatem din mediul lor natural, ar putea apărea și consecințe negative din punctul de vedere al bunăstării animalelor. Acum, pe anumite chestiuni mai concrete, o întrebare care s-a pus este cea referitoare la cuștile îmbunătățite și dacă acestea ar trebui să fie și ele interzise. În uh, rezultatele noastre am constatat că, de exemplu, uh, țarcurile, țarcurile supraelevate, care nu sunt aceste cuști îmbunătățite, au, în general, cele mai puține consecințe negative asupra bunăstării animalelor. Iar că cuștile îmbunătățite nu au atâtea consecințe negative ca și cuștile convenționale. Asta nu înseamnă neapărat că această soluție ar fi ideală, însă pur și simplu că se constată efecte negative care au o durată și o gravitate mai scăzută față de cuștile convenționale. Întrebarea care s-a pus, ce am constatat noi, acel 10% comportamentul normal și au fost și întrebări în legătură cu informațiile, de unde mm, am luat aceste informații și ministerele agriculturii. Ministerele Agriculturii nu au neapărat uh, date complete pe toate fermele care se ocupă în domeniu. Noi am luat legătura cu experți, experți în creșterea iepurilor și care vizitează aceste ferme. Am discutat cu ei, am făcut acest sondaj în legătură cu consecințele din punctul de vedere al bunăstării. Am făcut o ierarhizare, o analiză statistică pentru a elimina uh, orice probleme și în felul acesta am ajuns la rezultatele noastre, care nu sunt surprinzătoare. De exemplu, Uh, ce se întâmplă cu cuștile convenționale, care sunt cele mai rele din punctul de vedere al bunăstării animalelor. Însă m-ați întrebat dacă am analizat datele în funcție de datele pe care mi le-ați dat dumneavoastră. Nu, pentru că datele sunt foarte diferite și uh, astfel de, dacă vă pot asigura că astfel de date uh, Uh, sunt corecte sau nu pentru anumite sisteme de producție, nu pot să vă spun. Probabil că pentru anumite ferme ele sunt uh, corecte, valabile, pentru altele nu. Se vorbea și despre transport, reguli de transport. Uh, practic nu există astfel de reguli pentru transportul iepurilor. Și în ceea ce privește cuștile, E clar că suntem uh, conștienți de ce se întâmplă uh, perioada pe care se de utilizare a acestor cuști. Bineînțeles, noi suntem pregătiți să oferim răspunsuri și recomandări, însă deocamdată nu ține de mandatul nostru. Cât privește metodele de producție, s-a vorbit și despre rezistența antimicrobiană. Aici aș face două comentarii. În primul rând, într-un raport al Comisiei Europene s-au constatat diferențe între statele membre la nivelul UE Însă noi nu am analizat mai mult aceste date pentru că nu ni s-a cerut să ne ocupăm și de rezistența antimicrobiană. Însă e clar că aici există o problemă care are de-a face cu nivelul de bunăstare a animalelor care ar trebui să fie abordată. Și e clar că uh, ar trebui să se țină cont de acest factor pentru că în momentul în care el se îmbunătățește, aceasta aduce beneficii și pentru oameni. S-a vorbit și despre legislații și eventuale propuneri legislative și nu că n-aș vrea să vă răspund la această întrebare, însă nu este de competența noastră. Ne-am depășit complet mandatul dacă EFSA ar începe să facă recomandări pe teme legislative. Problemele de informații, cred că am răspuns. Cât privește bunăstarea animalelor, sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, și anume că cuștile convenționale sunt uh, Uh, proaste. Doamna Neuchel cred că a vorbit despre acest lucru. Însă ce am observat noi, nu știm dacă sunt cele mai proaste, dar am văzut în statisticile noastre că sunt mai proaste decât celelalte tipuri de creștere a animalelor. Aici exista și în datele statistice o diferență foarte clară pentru cuștile convenționale. Și cred că în felul acesta am acoperit uh, aproape toate comentariile și întrebările dumneavoastră. Dacă nu doriți să adăugați ceva, poate... Da, mulțumesc. S-a vorbit despre dificultatea de a avea acces la informații pentru acest sondaj și uh, ce fel de respondenți au intervenit în cadrul sondajului nostru. În primul rând, am observat că există o varietate de sisteme destul de largă în Europa, așa că obiectivul nostru a fost acela de a simplifica și am redus totul la șase sisteme de producție. În al doilea rând, sondajul s-a făcut în engleză, studiul respectiv, pentru că nu aveam capacitate de traducere pentru alte limbi și aceasta, bineînțeles, a prezentat și anumite dificultăți pentru că ne-a redus numărul Uh, respondenților. Nu puteam discuta direct cu fermierii pentru că exista problema de înțelegere și de asemenea se punea și problema tipului de întrebări pe care le adresam pentru că acestea erau întrebări de natură tehnică și științifică întrebări uh, detaliate în legătură cu consecințele asupra bunăstării animalelor pe care le-am prezentat aici și uh, eventualele estimări de apariție a anumitor probleme, uh, gravitate, durată și așa mai departe. Aceasta a făcut ca studiul să fie destul de greoi și destul de uh, greu de înțeles pentru fermieri. De aceea uh, ne-am referit uh, mai degrabă la uh, experți care se duc să facă controle la fața locului sau tehnicieni angajați de industrie și care oferă consiliere agricultorilor. Da, și a mai fost o întrebare pe care n-am abordat-o, diferențele între statele membre. Și vreau să confirm într-adevăr că există diferențe și din punctul de vedere al legislației. Și aceasta reflectă oarecum și tradițiile diferite. De exemplu, în țările din sudul Europei se preferă iepurii uh, mai uh, uh, subțiri, mai slabi, în alte țări se preferă cei mai grași, mai mari și aceasta se datorează și uh, legislației și cererilor de pe piață, pentru că uh, de multe ori în anumite țări se produc uh, iepuri care după aceea sunt exportați și atunci sistemul este diferit decât cel pentru creșterea iepurilor, în care aceștia sunt crescuți, îngrășați într-un timp cât mai scurt pentru a fi trimiși după aceea la abatoare. Deci aceasta marchează și diferențele între statele membre. Sunt trei state membre, printre care și Spania, 49 de milioane de iepuri, Franța, 28 și jumătate și Italia, în jur de 24 de milioane de iepuri. Es gibt eine Nachfrage der Mulțumesc. Doamna Aguilera ar mai avea o întrebare și doamna Hazeca mai are o întrebare. Și doamna Wiener. Dar vă rog, numai 30 de secunde. Una pregunta concretă. Mulțumesc. O întrebare foarte pe scurt. Din cele 88 de uh, entități pe care le-ați intervievat, uh, puteți să ne spuneți uh, care era numărul de uh, chestionare pe care le-ați uh, făcut și pentru că niciuna dintre țările pe care le-ați uh, examinat, le-ați analizat, nu era anglofilă, ca să spun așa, care sunt răspunsurile pe care le-ați obținut. Deci vreau să vă întreb câte chestionare ați trimis și la câte s-a răspuns, de exemplu în țara mea, în Spania, tocmai ținând cont de această barieră lingvistică. In Hazekamp. Mulțumesc, doamna Hazekamp. Thank you, uh, chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am pus o întrebare în ceea ce privește sacrificarea animalelor la care, la fermă, la care nu s-a răspuns. Uh, în prezentare vorbiți despre situația la abatoare, însă vroiam să vă întreb dacă la ferme, într-adevăr, iepurii vulnerabili sunt omorâți, o electrocutați, uh, li se taie capul sau pur și simplu sunt uh, loviți de perete ca să moară. Colegin Vino. Ja, vielen Dank. Doamna Wiener. Nachfrage stellen darf. Mulțumesc că mai am voie să pun o întrebare. V-am ascultat și întrebarea mea se referă tocmai la bariera lingvistică. Ați spus că mulți poate că nu au putut să înțeleagă engleza, poate că v-ați limitat atunci la medici veterinari sau poate la consultanți ai industriei. Cine sunt acești consultanți pentru industrie? Pentru că aici mi se pare că s-ar putea să existe un conflict de interese. Ok, vielen Dank, den können Mulțumesc, vă dau cuvântul pentru a răspunde la aceste trei întrebări first, uh, În primul rând, în legătură cu sondajul pe care l-am făcut, pentru că aceasta a fost ultima întrebare. Instrucțiunile pentru a răspunde la chestionare au fost traduse în italiană, spaniolă și franceză, dar chestionarul era redactat în engleză. Deci respondentul trebuia să parcurgă instrucțiunile în propria limbă, după care Chestionarul trebuia să fie completat în engleză. În ceea ce privește experții angajați de industrie pe care i-am intervievat, am uh, uh discutat și cu producători de cuști sau altfel de producători producători de uh, furaje sau alte tipuri de tehnicieni care erau consultați de către ferme. Și cercetători. Asta am uitat să menționez. O, o bună parte dintre ei erau cercetători uh, universitari. Iar cât privește datele, nu dispunem de datele exacte pentru Spania. Ar trebui să fac o verificare ca să vă răspund la această întrebare. Dar uh, vă vom uh, transmite în următoarele două săptămâni aceste date. Vom reveni la acest punct. Și dacă îmi permiteți, în ceea ce privește uciderea iepurilor, iepurilor la ferme, nu pot să vă confirm uh, că nu s-ar întâmpla așa ceva. Nu există o legislație din acest punct de vedere și pentru că există un vid legislativ, nu există nicio interdicție a acestor practici. Dacă ar fi existat o interdicție din acest punct de vedere și posibilități de control, probabil că s-ar fi putut pune capăt unor astfel de practici. Iar din acest punct de vedere, cel mai comportamentul cel mai comun și descris cel mai des este cel al uh, lovirii capului, al traumei la cap, traumatism cranian, deci pentru iepuri, dar nici aici nu putem să vă confirmăm pentru că nu avem date suficiente. Se povestește sau se spune că ar fi parte uh, în procesele de producție și în special pentru producția intensivă. Cât privește uh, engleza, nu am folosit termenul de consilieri uh, industriali, poate că nu s-a tradus bine. Industrial advisor în engleză. Am discutat cu experți care, într-adevăr, au vizitat foarte multe ferme și experți uh, care se ocupă de bunăstarea fermelor și care ne-au răspuns la chestionare. Deci am destulă încredere uh, în uh, uh, acești experți că n-ar fi părtinitori sau de partea industriei, ci că ar fi obiectiv și ne-ar da niște răspunsuri pertinente. Pentru că noi am întrebat uh, ce sistem de producție consideră că este mai bun, ci pur și simplu să facă o ierarhizare în funcție de numărul și gravitatea consecințelor din punctul de vedere al bunăstării animalelor. Deci nu ne centram pe sistemul cel mai bun sau cel mai rău, ci pe consecințe pentru bunăstarea animalelor pentru a ajunge la concluziile și recomandările la care am ajuns. Vielen herzlichen Dank. Dann sind wir Vă mulțumesc foarte mult. Am ajuns cu acesta la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim EFSA și dumneavoastră pentru prezentare și pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. Și doamna Aguilera va mai uh, primi răspuns, va mai primi răspunsul în ceea ce privește situația din Spania. Putem trece cu aceasta la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o prezentare a rezultatelor unui studiu în ceea ce privește organizațiile de producători. Studiul va fi prezentat de domnul Scannel, un reprezentant al comisiei. Îl văd că se îndreaptă înspre podium. Sie wissen, ähm, dass die Kommission schon im letzten Oktober Știți că din octombrie anul trecut, Comisia a publicat un studiu, studiu cu privire la uh, cel mai bun mod pentru a se forma organizațiile de producători, de a-și uh, exercita activitatea și de a fi sprijinite. Este un studiu, studiu lansat în 2017, a durat 15 uh, luni. Studiul a fost pregătit de European Economic Interest Grouping Arcadia International, de asemenea de Ernst Young și de experți independenți. Fără a mai uh, vorbi prea mult, am să vă rog, domnule Scannel, să luați cuvântul pentru a ne pre prezenta acest studiu timp de 10-15 minute, astfel încât apoi să putem ajunge și la întrebări și răspunsuri. Vă rog! Uh, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Acest studiu există datorită Parlamentului, pentru că a fost un proiect pilot pe care l-am desfășurat cu sprijinul dumneavoastră. Comisia, la rândul său, a organizat uh, lucrurile pentru acest studiu, care completează multe dintre activitățile desfășurate în cadrul grupului de acțiune pe piața agricolă. Știți că au existat rapoarte care au fost prezentate în plenară săptămâna trecută, de care ați și vorbit în detaliu. Practic, trebuie să vedem cum putem consolida poziția agricultorului în lanțul de alimentare. Și am identificat trei posibile căi în acest sens. În primul rând, directiva UTP, cea referitoare la practicile comerciale inechitabile, apoi creșterea transparenței în lanțul alimentar și un al treilea element a fost consolidarea rolului organizațiilor de producători și agricultori în cadrul acestor organizații. Deci, studiul vine la momentul potrivit, aș spune, și trebuie să fie văzut și în contextul următoarei comunicări din fermă în farfurie, Farm to Fork, ce va fi prezentat pe 25 martie de comisie. Studiul prezintă doar lucrurile așa cum sunt, nu conține recomandări strategice, dar conține o analiză foarte detaliată a cadrului în care acționează aceste organizații, structura organizațiilor, punctele forte, punctele slabe, motivele pentru care agricultorii se alătură sau nu acestor structuri și așa mai departe. Și există niște statistici destul de utile care sunt și ele introduse în studiu. În primul rând, există peste 40.000 de organizații de producători în Uniunea Europeană împărțite cam jumătate-jumătate între cooperative și organizații efective de producători. Peste sub 10% din aceste structuri sunt organizații de producători recunoscute din perspectiva regulamentului privind organizațiile comune de piață. Există o diferență foarte mare între structura acestor organizații, între componența lor, în funcție de stat membru. 70% din totalul acestor organizații se găsesc în patru state membre, Germania, Spania, Franța și Italia. Și sectoarele în care activează sunt și ele foarte semnificative. Peste jumătate din toate organizațiile de producători sunt în sectorul fructelor și legumelor, însă pot fi găsite practic în toate domeniile recunoscute în cadrul OCP. Mă gândesc la două excepții, producția de alcool și producția de mătase. Cum am spus, în mare parte se concentrează pe fructe și legume, dar există și alte produse de pe bază de zahăr, ulei de măsline, lapte și așa mai departe. Acesta este un element important în contextul lanțului alimentar global și aici mă refer la rolul agricultorilor în acest lanț. Există cam 10 milioane de exploatații agricole în Uniunea Europeană și adesea vorbim de exploatații individuale care concentrează activitățile de producție și retail. Deci 10 milioane, după care uh, lucrurile se concentrează gradual înspre vârf până se ajunge la cele de mari dimensiuni. Și în vârful lanțului există cam 5 uh, sute de milioane de consumatori aproximativ. Și ideea este să se consolideze poziția agricultorilor în acest lanț de alimentare. Și în cadrul raportului am identificat principalele avantaje de care se bucură uh, membrii acestor organizații în practică, membrii organizațiilor de producători primesc un preț mai bun pentru produsele lor decât cei care nu aparțin de organizație și asta deja reflectă uh, puterea unei astfel de organizații în sectoare foarte relevante. Și de asemenea, calități care țin de avantaje pe care le pot obține în fața altor sectoare sectorul roșiilor în Franța este foarte concentrat în organizații de producători și asta în parte se reflectă în prețurile mult mai ridicate pe care le pot obține pentru roșii în Franța față de alte state membre. La fel se întâmplă cu merele. Uh, producătorii de mere sunt grupați în anumite state în organizații și pot primi prețuri mai mari. Apoi, economiile generate de concentrații de mare amploare. Cu cât ai mai mulți membri, cu atât organizația e mai mare și acest lucru poate fi folosit în avantajul tuturor în ceea ce privește bunurile și serviciile puse la dispoziția membrilor, comercializarea produselor, aranjamente pentru stocare peste iarnă, distribuire și, de asemenea, contractarea de servicii de la furnizori externi. Și unul dintre punctele forte pe care le oferă organizațiile de producători decurge din faptul că pot gestiona mai bine situațiile de criză. Din nou, datorită amplorii organizației, adesea pot oferi servicii de asigurare și fonduri care să poată fi folosite pentru a atenua impactul unor epidemii sau unor crize de care suferă membrii. În sectorul fructelor și legumelor este foarte important să existe și prețuri de licență mai scăzute pentru membri, pentru că în prezent există multe fructe și legume care vin din anumite categorii, varietăți, de exemplu merele Pink Lady. Dacă vrei să produci mere Pink Lady, ai nevoie de o licență, care e mult mai ieftin de obținut dacă o faci printr-o organizație de producători. În acest context, trebuie să subliniem că organizațiile de producători sunt uh, confundate adesea cu organizații care au practici anticompetitive. Dar noi am arătat că adesea, da, există concurențe cu sectoare care nu țin de organizația respectivă de producători. Deci, până la urmă, situația este una din care și consumatorii au de câștigat. Agricultorii primesc prețuri mai bune și consumatorii care sunt la celălalt capăt al lanțului de alimentare primesc și ei prețuri mai bune. Deci toată lumea are de câștigat. Apoi, mai există alte elemente care țin de organizațiile de producători, mai ales în cazul UE. Sunt uh, derogate. Există derogări de la respectarea anumitor principii din tratate, au acces mai bun la fonduri europene prin programul sectorial pentru fructe și legume, de exemplu, și beneficiază de o poziție mai bună în fața autorităților relevante și a furnizorilor de servicii europene. De exemplu, când au de face cu indicații de origine sau PDO-uri și așa mai departe. Există sigur și dezavantaje în apartenența la o organizație și asta se arată defalcat în raport. Costurile, evident, e nevoie de bani pentru aceste organizații și membrii sunt cei care alimentează aceste fonduri cu o acciză, cu o taxă, cu o contribuție Există prețuri care sunt considerate a fi prea ridicate de mulți. Mulți agricultori preferă să acționeze din proprie inițiativă individual. Mai există și niște costuri eh, de funcționare pentru că există producători sau agricultori mai productivi și alții mai puțin productivi și practic cei care sunt mai productivi îi acoperă pe cei mai puțin productivi și asta duce evident la apariția de tensiuni, poate că agricultorii care se descurcă mai bine vor să se grupeze între ei și asta poate să ducă până la urmă la o abordare mai conservatoare la nivelul structurilor de conducere și a modelului în care aceste organizații își desfășoară activitatea. În plus, și asta e valabil în cazul uh, statelor membre mai, nou, mai noi, există și o chestiune de cronologie de trecut. În Letonia, Lituania sau Estonia nu există un istoric al acestor organizații și în Polonia structurile sunt foarte rar întâlnite. Un motiv ar fi că aceste țări au trecut prin comunism și adesea organizațiile de producători erau identificate cu uh, CAP-urile cu structurile colective și lipsa de autonomie pentru membrii individuali. Avem în studiu și exemple cu situații de succes ale celor mai bune organizații de producători și aici am evidențiat avantajele pe care, de care v-am vorbit deja, printre care economiile date de amploare organizației. Cu cât organizația e mai mare, cu atât există mai multe oportunități să se folosească acea dimensiune în propriul avantaj. Apoi, caracterul omogen al uh, membrilor să ne gândim la un sector cu membrii de structură și dimensiuni similare. În acest caz există avantaje. Dacă pe de altă parte membrii diferă, unii sunt foarte mari, unii sunt foarte mici, asta poate da naștere la tensiuni interne. Accesul la capital, un alt factor foarte important, mai ales pentru organizațiile de producători care s-au dovedit a, a fi mai de succes. Adesea asta înseamnă că sunt mai ambițioși, că investesc mai mult și pentru asta, evident, e nevoie de acces mai mare la capital. Și există state care facilitează mai ușor acest acces la capital în comparație cu altele. Structuri de gestionare și forța structurilor de management. Ca în orice organizație, trebuie să ai o bună relație între conducere și membrii individuali și trebuie să existe un punct de vedere comun cu privire la direcția în care se îndreaptă organizația. În unele organizații aceste lucruri merg mai bine decât în altele. Și mai există și un alt element care justifică succesul, investițiile în cercetare și inovare. Organizațiile de producători trebuie să fie ambițioase, trebuie să caute în mod activ noi oportunități, noi produse, noi metode de comercializare și așa mai departe. Și un alt element important în acest lanț valoric este în alimentare este relația cu lanțurile de retail. Legătura dintre organizațiile de producători și producători și vânzători uh, nu este una pe, mm, de divergențe neapărat. Pot să coopereze foarte bine vânzătorii și fabricanții, pro, cei care se ocupă de partea de prelucrare, preferă uneori să colaboreze direct cu agricultorii pentru că pot fi mai siguri de trasabilitatea produselor. Dacă ești vânzător de produse, preferi uh, să cumperi mai degrabă de la organizație decât de la 20 de agricultori individuali. Pentru că dacă te expui la 20 de persoane, te obții la 20 de tipuri de consecințe. Pe când dacă ai de-a face cu o organizație, relația este mult mai clară și mai ușor de gestionat. La fel, și asta este important în curentul actual. Dacă te adresezi oricărui vânzător, vezi că accentul se pune pe producția locală, națională și dacă aceste produse le achiziționezi din partea organizațiilor, ai o garanție mai mare și poți să um, vinzi produse venite din partea producătorilor local mult mai ușor. Din acest motiv, vânzătorii de produse agricole tind adesea să lucreze cu astfel de organizații de producători. Mă opresc aici, domnule președinte, și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ja, vielen <clears throat> herzlichen Dank, Direktor Mulțumim, domnule Scannel, pentru această prezentare cu privire la rezultatele acestui proiect pilot. Există colegi care au întrebări, am să vă propun ca din nou să cădem de acord asupra unui timp de intervenție de un minut și jumătate. Începem din nou cu doamna Aguilar. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumiri domnului Scanner pentru această prezentare a studiului. Este important să se facă astfel de eforturi care dovedesc care este rolul jucat de organizațiile de producători în bunătățirea poziției agricultorilor în lanțul alimentar. Asta dă o mai, mare, o mai bună valoare pentru produse și o reducere a costurilor de producție. La majorita- în Spania, majoritatea acestor organizații se numesc cooperative. Dar eu cred că totuși sunt lucruri de îmbunătățit și aici. În primul rând, ar fi bine să îmbunătățim condițiile de recunoaștere, astfel încât aceste organizații să fie adevărate companii axate pe comercializare. Dacă aceste organizații nu comercializează, nu vor fi eficiente în lanțul alimentar. Și în al doilea rând, după părerea mea, trebuie să existe stimulente, astfel încât agricultorii să se asocieze în cooperative și să uh, le transforme în niște structuri profesioniste, astfel încât să se bucure de o adevărată plusvaloare. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kollegin Tomasic. Mulțumesc, doamna Tomasic. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Organizațiile de producători și asociațiile organizațiilor de producători ne-au ajutat să consolidăm poziția uh, exploatațiilor în lanțul de, de aprovizionare, oferind avantaje membrilor săi. Organizațiile funcționează și în avantajul comunităților locale unde acționează. Mulți agricultori nu înțeleg care este avantajul apartenenței la astfel de organizație și sunt preocupați de costurile aferente. Întrebarea mea este, în studiu s-au evidențiat anumite obstacole și dificultăți în aderarea la astfel de organizații și Comisia, aveți planul să încurajați statele membre să se alăture organizațiilor de producători? colegii, Mulțumesc! colegul Iorchi acum. Panie Przewodniczący, Polska popiera tworzenie uznanych organizacji producentów. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare referitoare la organizațiile de producători, având în vedere că acestea consolidează poziția agricultorilor în lanțul alimentar și permit uh, o concentrare a ofertei. Planurile strategice din PAC arată că aceste organizații trebuie să fie recunoscute pe baza regulamentului. Există sprijine oferite prin intermediul diferitelor ajutoare oferite diferitelor sectoare, dar există multe state membre care nu au astfel de structuri grupate de producători recunoscute și au cerut o extindere pentru a putea ca și alte grupuri să se califice în cerințele din aceste regulamente. Există cooperări cooperative de producție care nu sunt recunoscute ca atare. De exemplu, noi din Polonia am făcut o cerere în acest sens. Pentru certificarea unora dintre asociațiile noastre luând în considerare legislația noastră națională. Mă refer la cooperative, asociații și așa mai departe. Având în vedere că aceste structuri garantează până la urmă dezvoltarea agriculturii și că acest lucru ar fi în avantajul diferit, dacă s-ar putea folosi diferite instrumente din PAC și ar ajuta la atingerea obiectivelor pe care le găsim în articolul 6 din regulamentul pe care l-am menționat. Deci, întrebarea mea ar fi, Comisia și Consiliul fac eforturi pentru a da o mai mare flexibilitate uh, acestei situații, adică mm, să accepte mai, mai multe lucruri în aceste categorii? O colegin Afram. Colega la Fram, colega Afram acum. Domnule președinte, și aș vrea să vă mulțumesc pentru uh, prezentarea acestui studiu și pentru interesul față de acest subiect, mai ales că în, în, în condițiile în care asociațiile de producători reprezintă primul scut de apărare uh, al producătorilor, al fermierilor, într-un context uh, tot mai tulbure. Um, în calitate de raportor în, privind politica în domeniul concurenței, m-am luptat pentru ca poziția fermierilor europeni să fie consolidată în lanțul de aprovizionare, însă pentru aceasta ar fi nevoie ca și poziția acestor asociații de producători să fie consolidată în raport cu politica de concurență. Și aș vrea să vă întreb următoarele. Ați spus că există cerințe uh, pentru constituire care diferă de la stat la stat și că doar 10% dintre aceste asociații sunt recunoscute oficial. Credeți că e posibil să fie luat în calcul un regulament comun de constituire pentru aceste asociații, pentru că altfel vor exista fermieri din anumite țări care nu vor beneficia de toate avantajele. În al doilea rând, aș vrea să știu uh, ce credeți că ar trebui să facă Comisia Europeană pentru a promova mai bine rolul acestor Um, uh, asociații, organizații în rândul producătorilor și fermierilor și la ce fel de sprijin financiar uh, vă referiți în studiul pe care l-ați uh, prezentat și, de asemenea, cum va lua Comisia Europeană act inclusiv de poziția Curții Europene de Justiție, care a spus foarte clar că obiectivele politicii agricole comune ar trebui să primeze în fața celor privind competiția. Mulțumesc. Vielen Dank, Frau Kollegin Tolere. Mulțumesc, doamna Tolere. Euh, merci, euh, président. Merci pour euh, cette présentation. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această prezentare foarte clară a modului în care organizațiile de producători pot contribui la creșterea veniturilor agricultorilor. Um, este important ca aceste organizații să aibă mai multă putere de negociere în lanțul alimentar. În PAC este prevăzut până la 3% sprijin pentru noile organizații de producători, OP-uri, însă uh, instrumentele organizării comune a pieței în ceea ce privește OP-urile uh, nu sunt întotdeauna uh, foarte eficiente, mai ales cele în ceea ce privește crizele. Ehm, ajutorul este condiționat de lipsa afectării pieței unice și e foarte greu să se definească ce afectează în mod negativ uh, piața internă. Uh, iar exact aceast... autoritățile se tem de interpretarea autorităților de concurență. Ce putem face pentru a uh, da un rol mai important acestor organizații? Mulțumesc, domnul Deserl. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. Ați uh, început această reuniune de astăzi vorbind despre bugetul pentru PAC și de îngrijorările noastre profunde în acest sens. Cred că în ceea ce privește organizațiile de producători trebuie să facem în așa fel încât să creăm lucruri noi astfel încât uh, ponderea producătorilor în lanțul de aprovizion, lanțul de valoare și în negocieri să fie mult mai puternică. Nu am uh, întrebări specifice, dar aș vrea să știu la nivelul comisiei cum este abordat acest punct, cum putem face în așa fel încât producătorii să fie ceva mai recunoscuți uh, și să fie mai puternic recunoscute organizațiile lor. Există partea de recunoaștere și, așa cum spunea și colega mea, există și partea în ceea ce privește flexibilitatea față de politica de concurență. Cred că și aici se pot îmbunătăți lucrurile. Și nu în ultimul rând, cred că noi toți avem oportunitatea, um, avem responsabilitatea uh, în față de producători, um, față de producători să uh, luăm măsurile astfel încât uh, organizațiile lor să fie cât mai eficiente. Mulțumesc, domnul Dorfman, mulțumesc. Și eu vin dintr-o regiune în care există două organizații de producători care pun pe piață foarte multe fructe și vă dau dreptate în totalitate. Este un model de succes care însă, din păcate, s-a impus numai în anumite părți ale Uniunii Europene și în special în domeniul fructelor și legumelor și cre- în acest domeniu cred că este acoperit 50% uh, din cantitatea pusă pe piață în Europa. Propunerea mea este, uh, întrebarea mea este următoarea. În uh, noua propunere de PAC există o, um, ideea de a extinde modelul pentru fructe și legume la alte produse. Mi se pare o idee bună. De asemenea, cred că uh, bugetul uh, cu 3% din primul pilon nu va fi uh, suficient și că va fi greu să extindem tocmai acest model uh, în afara fructelor și legumelor cu un astfel de buget. Mulțumesc, doamna Sander. Président, merci, monsieur le directeur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș avea două întrebări. Comisia ne propune, în cadrul reformei uh, actuale, să introducă o etapă suplimentare cu democratizarea programelor operaționale uh, sub modelul fructe, cu mode, pe modelul fructelor și uh, legumelor la alte elemente. Consiliul se îndreaptă către flexibilizarea modului de cooperare folosit de agricultori pentru a fi eligibil pentru aceste fonduri. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră, poziția Comisiei, în ceea ce privește aceste propuneri de program operațional care nu s-ar mai baza numai pe organizațiile de uh, producători recunoscute. O a doua întrebare. Studiul arată în mod clar că numai 8% dintre asociațiile de producători și cooperative sunt recunoscute în Europa și că una din, unul dintre obstacolele în calea uh, participării este teama uh, pierderii de autonomie a agricultorilor. Care sunt măsurile ce ar putea simplifica condițiile de recunoaștere ale organizațiilor de producători, astfel încât să se favorizeze participarea la acestea de către producător. Mulțumesc, doamna Vinar. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru acest studiu atât de interesant, vă mulțumesc pentru că ați vorbit despre avantajele organizațiilor de producători. Eu așa am văzut lucrurile, sau așa am înțeles lucrurile, că cu cât producătorii sunt mai omogeni, cu atât mai mult succes au aceste organizații. Însă mă întreb dacă ați analizat și autonomia exploatațiilor Uh, individuale și eventualele dezavantaje concurențiale pe care le vor avea agricultorii individuali cu, pe măsură ce or, produ, uh, organizațiile de producători câștigă amploare și câștigă cane, număr de membri și devin din ce în ce mai omogene. Eh, Domnul Ruse. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru prezentarea acestui studiu. Și iată, domnul Scanel a subliniat cât de importante sunt organizațiile de producători. Ele consolidează puterea de negociere a fermierilor în lanțul alimentar și uh, permit, permit concentrarea aprovizionării. Deci joacă un rol cheie. Și ne bucurăm să vedem că li se acordă suficientă atenție. În același timp însă, dacă ne îndreptăm privirile către țările de jos, văd că există o tendință inversă. Ce vreau să spun de fapt? În 2017 am avut 11 până la 12 organizatori de, organizații de producători în uh, sectorul fructelor și legumelor. Jumătate dintre aceste organizații de producători, între timp, au renunțat la mm, certificarea lor, la recunoașterea lor. Și am înțeles că acest lucru se datorează parțial faptului că se temeau de legislație, de lipsa clarității acestei legislații, de incertitudine juridică și de riscurile cu care se confruntă organizațiile de producători. Am deci o întrebare specifică. Ați constatat și dumneavoastră această tendință și este dispusă Comisia să revizuiască legislația, să o clarifice? Cred că este nevoie de mai multă claritate, astfel încât organizațiile de producător să aibă o mai mare certitudine juridică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Alieva Veli! Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за интересната Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisiei pentru această prezentare interesantă a rezultatelor acestui studiu. Aș avea două întrebări. Ce recomandări puteți să faceți eh, pe baza acestui proiect pilot pentru uh, a promova uh, participarea la aceste organizații de producători. Ați menționat și dumneavoastră dezechilibrul între țările Uniunii Europene în acest sens. Este clar că există loc de mai bine, astfel încât, în sfârșit, să avem producători competitivi. Și o a doua întrebare se referă la noua politică agricolă comună. Comisia a prevăzut ca un anumit procentaj al bugetului să fie alocat uh, inovației. Sunteți de părere că organizațiile de producători vor reuși asta? Ați spus că sunt uh, probleme cu accesul la capital. Cum pot organizațiile de producători să um, facă față um, inovației. Una bună formulă la organizație. Eu cred că o formulă foarte bună s-a găsit pentru organizația de producători. Aceștia au avut mai multe succese în uh, sectorul legumelor și fructelor, mai ales în țara mea, în Spania. Și aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Eu cred că o cheie a reușitei este să se ajungă la o comercializare în comun a producției pentru toți partenerii. Deci, dacă nu se ajunge la această comercializare, la această punere pe piață în comun, uh, uh, și mă refer aici la asociațiile de producători de fructe și legume, și cred că au mai mult succes acele organizații de producători unde comercializarea se face în comun. Pe de altă parte, există aici și o distorsiune. Pentru că există persoane care uh, constituie o organizație de producători, uh, sunt foarte puțini și au proprii lor clienți. Și vreau să vă întreb cum se poate rezolva această problemă care apare în anumite țări, inclusiv în țara mea, deci persoanele care au de fapt o firmă și proprii lor clienți să nu uh, Uh, să nu beneficieze de pe urma sistemului de ajutoare pentru că trec în cadrul unei organizații de producători alături de partenerilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schmidt-Power! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru prezentare. Eu sunt din Austria și în Austria avem următoarea situație. Aici sunt. Suntem una dintre uh, țările în care concentrarea mm, uh, supermarketurilor este foarte mare. Trei supermarketuri au deținut anul trecut sau în 2018 83% din piață. Deci o bună parte din piață este în mâna unor puțini actori, ceea ce are efecte asupra prețurilor și de cele mai multe ori efecte negative asupra prețurilor, uh, efecte pe care le uh, simt uh, agricultorii noștri. Deci pentru mine există un avantaj în um, a avea organizații de producători, mai ales în lanțul de valori agricol. Asta ar permite reducerea riscului um, de a scădea prețurile și posibilitatea de a pune la oaltă ofertele. Um, ați spus că numai 10% dintre organizații sunt recunoscute. De ce sunt atât de puține? Și a doua întrebare, ce fel de stimulente putem sau ar trebui să creăm astfel încât uh, numărul acestor organizații să crească și să creăm un avantaj pentru agricultori. Mulțumesc, doamna Schneider! Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru această prezentare cu privire la importanța organizațiilor de producători. Ați spus că rolul acestor uh, OP-uri este să consolideze um, rolul, poziția agricultorilor și ca ei să primească prețuri mai bune. O întrebare concretă. Aveți cifre care arată că agricultorii care fac parte dintr-o astfel de organizație primesc prețuri mai bune? Și dacă da, pentru ce produse se aplică acest lucru și ne pute, puteți da un uh, procentaj? Cât la sută din uh, prețul crescut ajun, chiar ajunge la agricultor? Kiitoksia, puheenjohtaja. Doamna Katainen, mulțumesc Domnule președinte, mulțumesc și eu pentru această prezentare. Organizațiile de producători în statele membre, precum și în Finlanda, sunt organizații în care se organizează producătorii și um, în domeniul fructelor, legumelor uh, și Tinerii uh, sunt foarte bine organizați, dar trebuie să le consolidăm rolul și să încurajăm uh, participarea la astfel de organizații. Cum am putea face asta? Ce auziți din partea tinerei generații? Care sunt nevoile lor astfel încât să se poată organiza mai bine? Bineînțeles, uh, cel mai important uh, este unirea forțelor, dar și uh, prețurile mai bune obținute. Iar apoi, um, procedurile de concurență neloială sau practicile de concurență neloială au creat situații nedrepte. Iată, au fost colegi care au vorbit despre centralizare. În Finlanda există autorități care controlează aceste lucruri pentru a elimina această problemă. Doriți să dezvoltați și mai bun și mai mult sistemul? Se pune și întrebarea cum pot participa organizațiile în mod pozitiv la asta, astfel încât să se îmbunătățească poziția agricultorilor. Hezké odpoledne, děkuji, pane předsedo. Eh, pane... Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și pentru această prezentare atât de interesantă a acestor proiecte importante. Eu sunt din Republica Cehă, un stat uh, membru postcomunist și până acum, în rândul micilor fermieri și a micilor producători în special, uh, pot să văd o oarecare reticență în ceea ce privește aceste organizații de producători. Și ați menționat și dumneavoastră motivele. Știu foarte bine că raportul noastră se concentrează asupra descrierii situației actuale. Însă mă întrebam dacă puteți uh, găsi căi de a-i motiva pe uh, producători, dincolo de a pur și simplu de a le explica uh, beneficiile. Există moduri de a-i îndrepta pe producători către aceste organizații în mod clar, au de pierdut pe piață dacă nu participă. Deci mă întreb dacă există la nivel național dar euro, sau și european moduri de a, le, uh, de a încuraja. Mulțumesc. Aș vrea să știu dacă v-ați gândit la situația ca acolo unde există mici agricultori, aceștia vor fi absorbiți de organizații doar pentru a-și îndeplini cota cu numere, după care nu sunt protejați cu adevărat să ne gândim la organizații de producători mai mici, care să favorizeze agregarea între mici producători, de exemplu. Și un alt risc care ar exista este cel la nivelul distribuției. Adesea distribuitorii folosesc mai mulți producători pentru a beneficia de contribuții din partea organizațiilor de producători, mai ales cei care au legătură cu marile companii de distribuție. Trebuie să vedem care este legătura dintre marile rețele de distribuție și legătura onestă cu agricultorii, nu folosirea organizației pentru a-i manipula pe acești agricultori și pentru a exploata încă o dată. Mulțumesc, cu aceasta ajungem la finalul rundei de întrebări și am să-i dau cuvântul domnului director Scannel pentru a ne da răspunsuri. Cam pentru 10 minute, dacă puteți. Thank you, Mr. Chair. Okay. Mulțumesc, domnule președinte. Multe întrebări. Un element care a apărut în mai multe întrebări a fost ce se poate face pentru a crea, pentru a încuraja pe fermieri să facă parte din aceste organizații. Sincer, Comisia are oarecare reticențe în a se implica prea direct în acest context. Nu suntem o organizație de, pia- de marketing. Creăm un cadru, regulamentul uh, cu privire la Organizația Comună a Pieței. Și oferim cadre de sprijin în programele operaționale în domeniul fructelor și legumelor. Uh, și acestea permit fermierilor interesați, producătorilor interesați să se reunească sub forma unor organizații de producători. Cifrele, după cum v-am spus, nu sunt foarte convingătoare, mai puțin de 10% din uh, producători fac parte din organizații de producători, însă numărul lor a crescut. Nu cred că ar trebui să ne concentrăm numai pe organizațiile de producători. Bineînțeles, și ele sunt uh, foarte diferite ca mărime și amploare. Există și unele foarte mici, dar și unele destul de mari. Sunt cam 40 de OP-uri în Europa care au uh, o cifră de afaceri de cam 40 de milioane ceea ce este pe an, ceea ce este uh, impresionant. Însă, până la urmă, fiecare agricultor, uh, fiecare producător trebuie să uh, decidă dacă este în interesul său sau nu să facă parte dintr-o astfel de organizație și dacă are oportunitatea să o facă. Noi, uh, cooperând cu statele membre, încercăm să oferim opțiuni în acest sens și încercăm să facem participarea mai uh, atrăgătoare. După cum ați uh, subliniat și dumneavoastră, în propunerile actuale cu privire la organizația, organizarea comună a pieței, încercăm să extindem uh, programele sectoriale dincolo de fructe și legume. Și în aceste programe sectoriale, de exemplu, ne gândim la crearea de uh, fonduri de asigurare sau de fonduri mutuale pentru a permite agricultorilor să facă față mai bine unor uh, situații de criză, unor epidemii și așa mai departe. Dar niciodată nu o să le punem uh, arma la tâmplă și să le spunem că trebuie să facă parte dintr-o astfel de organizație. Însă, au existat presiuni în trecut pentru a reduce nivelul de sprijin direct către uh, agricultori și a redirecționa către organizații de producători. Ideea fiind că nu mai trebuie sprijin uh, direct pentru agricultori și că uh, în situații de, eh, le sunt sprijinite organizațiile de producători și că în caz de nevoie te-ai adresa lor. Dar nu a fost un model pe care, în căruia noi i-am dat curs. Există, eh, este parțial eh, folosit în Statele Unite. Un alt, o altă temă sau un alt leitmotiv care a apărut în mai multe intervenții a fost măsura în care am putea și ar trebui să uh, exploatăm uh, prevederile paralele cu privire la concurență în, ceea ce, uh, în uh, regulamentul OCP. Parlamentul știm că este sensibil la asta. În ultimul regulament omnibus, Parlamentul a încercat să ofere fermierilor și organizațiilor de producători posibilitatea de a folosi aceste reguli, însă inițiativa trebuie să vină de la producători. Au existat progrese în acest uh, sens. N-am, n-aș intra în mare detaliu în ceea ce privește directiva cu privire la concurență, dar a fost un mare succes al mandatului trecut a Parlamentului. Um, ne dăm seama că Parlamentul a jucat un rol cheie aici, dar a durat și iată, a durat numai un an de la propunerea Comisiei până la o adoptare formală a Consiliului și Parlamentului. A fost ceva remarcabil și a re reflectat o preocupare clară, mai ales la Parlament, că este nevoie de mai mult pentru a consolida um, poziția um, agricultorilor în fața um, intermediarilor și uh, retailerilor. Iar acum uh, noi urmărim transpoziția în statele membre. Am avut uh, două reuniuni formale cu statele membre pentru a, a vedea care este progresul și pentru a vedea cum va fi implementată directiva în practică. Și uh, vedem că există un, un uh, entuziasm destul de binevenit pentru transpunerea acestor prevederi. Uh, de obicei, cam trebuie să hărțuim statele membre pentru transpunere, dar acum văd că se mișcă destul de repede. Dau exemplul Spaniei. În momentul de față există o dezbatere uh, foarte vie în ceea ce privește rolul agricultorilor individuali în lanțul alimentar. Există o presiune de a crește, de a consolida puterea uh, agricultorilor, de a aplica această directivă cu privire la practic, practicile neloia, concurențiale neloiale și o presiune uh, deci asupra uh, statelor membre. Am avut și solicitări și de a merge mai departe de prevederile directivei. Uh, am avut și o solicitare din partea Spaniei pentru mai multă flexibilitate în domeniul uleiului de măsline, astfel încât Spania să poată stoca ulei în afara prevederilor de uh, concurență obișnuite și sperăm să ajungem la finalul acestui dosar în curând. Dar avem de-a face cu prevederi juridice foarte complexe de multe ori care nu au fost încă testate. De multe ori când nu există precedente pentru anumite prevederi juridice, trebuie mm, mers înainte cu foarte mare prudență. Încă o, o întrebare se referea la, modul în care, la măsura în care legislația actuală este o barieră și, sau dacă există bariere în uh, uh, posibilitatea organizațiilor de a fi recunoscute. Nu am văzut să existe acest lucru, mai ales în Polonia. Există uh, cooperative care deja au fost recunoscute ca organizații de producători, aș avea ceva de spus în ceea ce privește țările de jos. Se pare că mai mulți uh, producători individuali se retrag din aceste organizații. A fost o întrebare în acest sens și în ce măsură este o problemă cu legislația. Cunosc fenomenul și nouă ni s-a părut că este mai degrabă o chestiune de interpretare a legislației din țările de jos mai degrabă decât a legislației în sine E vorba de măsura în care cei care fac parte dintr-o organizație de producători pot să își vândă și la nivel individual produsele. Deci, de exemplu, să vândă 75% prin organizație și 25% pe cont propriu. Aici e posibil să fie apărut uh, unele uh, chestiuni, dar nu cred că este o problemă. Cred că ar trebui însă clarificat uh, direct. There, uh, Mr. Chair, unless there's any și mă opresc aici, domnule președinte, doar dacă nu mai sunt cereri de clarificare eventual. Colegina Aguilera. Doamna Aguilera, vă rog. Da, o întrebare foarte concretă. Considerați că există o problemă pentru a face ce a cerut Spania, dacă ținem cont că avem o criză cu uleiul din cauza prețului, pentru a ajunge la un sistem de autoreglementare așa cum au cerut cooperativele. Care este problema juridică? Pentru că din punctul nostru de vedere este fezabil. Există o propunere de modificare a regulamentului uh, OCM uh, pe viitor și atunci care este problema cu această autoreglementare care a fost cerută? Ne puteți explica? Domnul De Castro. Da, domnule președinte. Trebuia să votăm la Comisia de buget, așa că vreau să-mi cer scuze pentru că n-am putut veni aici de la început. Oricum vreau să mulțumesc pentru această prezentare. Un aspect important în această directivă, unde s-au făcut foarte multe eforturi în puține luni de zile, este următorul. Rolul pe care îl avem noi ca și comisie și rolul de coordonare uh, pentru a face legătura între toate aceste agenții care vor face legătura cu statele membre pentru a putea respecta implementarea directivei. Acest lucru este esențial pentru că multe state membre așteaptă să uh, vină acest instrument și avem și legislația națională în domeniu. Eh, este important să avem această coordonare pentru că riscul ar fi ca aplicarea să nu fie omogenă. Wenn jetzt keine weiteren Fragen da sind, dann nochmal kurze... Dacă nu mai sunt uh, întrebări, am să-i dau cuvântul domnului director pentru răspunsuri. Ok. Uh, da, am să încep cu comentariul făcut de domnul De Castro. După cum spuneam mai devreme, am avut uh, două întâlniri formale cu statele membre în ceea ce privește transpunerea acestor directive. Și li se cere, în conformitate cu propria lor legislație națională, care autoritate pentru concurență va fi responsabilă dacă autoritatea existentă sau dacă va exista una nouă care să se ochip, ocupe în mod specific de aceste chestiuni. Este o chestiune pe care trebuie să o lămurească statele membre și noi vom fi doar atenți să nu interferăm uh, cu această alegere a statelor membre Însă, bineînțeles, e important să se ia decizia cea bună și cred că tendința în majoritatea statelor membre este să plaseze responsabilitatea la autoritatea competentă existentă, pentru că acestea au, în general, expertiza necesară, cadrul instituțional, serviciile și așa mai departe. Bineînțeles, ar fi o sarcină suplimentară, însă e un serviciu care există deja și pe lângă aceste întâlniri pe care le-am avut și printr-un schimb de informații, de date permanent, am clarificat cererile venite din partea statelor membre în legătură cu chestiunile practice care sunt, uh, au apărut de pe urma implementării directivei. Deci aici s-au făcut progrese foarte bune. Și pentru a răspunde doamnei Aguilera, problemele care ar putea apărea în legătură cu procesul de evaluare în Spania cu uleiul de măsline. Principalul obstacol aici este să se ofere informația necesară pentru ca comisia să ia o decizie. Mai ales în acest caz, pentru că este vorba de o utilizare complet nouă a unei prevederi. Deci am menținut legătura cu autoritățile spaniole competente și acestea trebuie să ne aducă datele necesare, date statistice și toate celelalte informații, nu doar pentru Digi Agri, pentru că mai este implicată și Digi Competition și Digi Market și alte Digi-uri, pentru a putea lua această decizie fără a pune în pericol alte uh, obligații care decurg din tratat, cum ar fi, de exemplu, libera concurență și așa mai departe. Însă noi salutăm această cerere și știm că acest Și e foarte bine că se utilizează această prevedere și articolul 209. Noi uh, încurajăm acest lucru. Încă Mulțumesc foarte mult. Asta înseamnă că putem încheia cu punctul 4 de pe ordinea de zi și putem trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, unde din nou avem nevoie de domnul director Scannel. Este vorba de prezentarea actului delegat 1300, uh, uh, pentru completarea regulamentului 1308-2013 a Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește administrarea Um, cotelor de import și de export uh, supuse unor licențe și pentru completarea regulamentului 1306-2013 în ceea ce priva, privește um, administrarea cotelor tarifare. Un subiect interesant uh, asupra căruia avem multe întrebări, deci vă dau cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră, vă rog. Uh, thank you, Mr. Chair. I think when we... Mulțumesc, domnule președinte. Ultima oară când am discutat aici la comisie despre această temă a fost în februarie anul trecut la ComAgri. Se spunea că Comisia dorește să grăbească acest proces de acte delegate și acte de punere în aplicare și noi am utilizat practic ultima perioadă în anteriorul mandat pentru a face acest lucru, însă vrem să arătăm că nu e vorba de așa ceva, nu dorim să ne grăbim și n-am vrut să adoptăm nimic în uh, mandatul ultimei comisii. În octombrie anul, acest, anul trecut, la începutul noului mandat parlamentar, am adoptat în sfârșit aceste două uh, regulamente pentru actul delegat și de punere în aplicare după consultarea uh, statelor membre și a părților implicate, ceea ce cred că reflectă și complexitatea și importanța acestor două regulamente. Regulamentul delegat a trecut acum uh, pentru analiză la Consiliu și la Parlament și se va lua decizia în legătură cu o eventuală obiecție. Noi ne dorim, bineînțeles, să nu prezentați o obiecție pe acest regulament. Este o propunere importantă care este complet justificată în procesul de revizuire pe care l-am făcut uh, în uh, aranjamentele pentru cotele, uh, contingentele tarifare pe care le avem la ora actuală. Și acum, foarte pe scurt, vă voi prezenta motivul pentru care am prezentat aceste două regulamente. În primul rând, avem un sistem foarte complex. Avem 29 sau 39 de astfel de regulamente pentru contingente tarifare. E destul de greu de înțeles. Primim în permanență plângeri din partea statelor membre care se confruntă cu tot felul de dificultăți și în procesul de lisabonizare este important să le raționalizăm pentru a ajunge la o structură unică cu un regulament de implementare unic și un regulament uh, delegat unic. Și am profitat de ocazie pentru a simplifica și armoniza toate prevederile existente, menținând și flexibilitatea necesară pentru a face față uh, circumstanțelor specifice pentru anumite sectoare de activitate. Deci, uh, carnea de pui, uh, de vită, uleiul de măsline și așa mai departe, unde avem niște aranjamente specifice separate. De asemenea, am ținut cont și de obligațiile specifice la nivel internațional, care uneori au legătură cu anumite contingente tarifare și am profitat de ocazie și pentru a îmbunătăți transparența sistemului actual. E clar că cu 39 de regulamente diferite era foarte greu și am dorit să simplificăm un pic lucrurile pentru a oferi și noi oportunități pentru operatorii reali, deci companiile care comercializează aceste produse, să profite de pe urma oportunităților oferite de aceste TRQ-uri, aceste contingente tarifare. Ultima oară când ne-am întâlnit pe această temă, în februarie anul trecut, arătam acest lucru și acest regulament, practic, nu crește nici măcar cu un gram importurile care vin în aceste contingente tarifare. Avem 500 de astfel de TRQ-uri în total, fiecare uh, cu aceasta arată complexitatea acestui sector și marea majoritate, 355 uh, uh, dintre ele sunt administrate în conformitate cu principiul uh, primul venit, primul servit. Colegii mei știu acest lucru. Mai avem încă 145 de TRQ-uri care sunt supuse unui sistem de analiză simultană la DigiAgri și o bună parte dintre ele sunt foarte atractive pentru că diferența între prețul la nivel global și prețul pe piața europeană este foarte mare. Deci există practic aici o cerere foarte puternică dacă poți să-ți asiguri o licență pentru importul de astfel de produse. E extrem de profitabil. Deci, în conformitate cu aranjamentele actuale, există foarte multe cereri pentru aceste sectoare, în special uh, carnea de pui și, în mai puțină măsură, uh, orezul, usturoiul, carnea de vită și așa mai departe. Și un alt punct care trebuie clarificat aici, uh, pentru că a reieșit și în dezbaterea pe care am avut-o în februarie anul trecut, TRQ-urile uh, există tocmai pentru a proteja piața europeană și pentru a impune niște restricții de acces pe piață, pentru că suntem conștienți de obligația de a ne proteja producătorii în fața acestor importuri și din motivele pe care le cunoașteți în acordurile comerciale trebuie să facem din când în când concesiuni, concesiuni care trebuie reduse la minim tocmai pentru a-i proteja pe producătorii noștri. Tocmai de aceea avem aceste TRQ-uri, aceste contingente tarifare. În aceste regulamente aș vrea să mai subliniez și câteva aspecte. În primul rând, același anumit Proof of Trade Position, deci dovedirea uh, capacității de uh, comercializare, deci doar cei care comercializează cu adevărat pot utiliza aceste TRQ-uri. Și la comisie vom avea dovezi clare că e vorba de comercianți cu adevărat pentru importuri-exporturi. Mai există un alt element cheie prefer, referințele în ceea ce privește cantitățile de referință, deci cantitățile pentru care poți fi eligibil pentru a primi o licență de import, bineînțeles și ținând cont de istoria ta de o perioadă anterioară de 2 ani de zile și la insistența statelor membre care se confruntau cu povara administrativă extrem de mare, avem și un sistem special de înregistrare a licențelor și de identificare a operatorilor pentru a rezolva toate problemele din sistem și pentru a ne asigura că doar operatorii reali, doar companiile care sunt înregistrate pot dispune de, pot avea acces la această schemă și că nu se ajunge la o uh, duplicare. Și vreau să vă reamintesc, în conformitate cu schemele actuale, uh, cererile sunt uh, foarte mari pentru anumite TRQ-uri. Uh, în unele cazuri se depășesc contingentele actuale cu chiar peste 100%. Deci avem un număr foarte mare de companii care există doar pentru a-și asigura o licență uh, pe care după aceea o uh, vând, o comercializează, deci care nu sunt operatori reali. În concluzie, suntem foarte conștienți, mai ales uh, după discuția pe care am avut-o în februarie anul trecut, de tot ce s-a întâmplat. Am făcut consultări pe larg, în extenso, cu statele membre, cu toți operatorii implicați și asta a inclus și mecanismul de feedback pe care l-am avut pentru uh, atunci când am uh, conceput prima, primul proiect al regulamentelor. Am ținut cont de toate comentariile făcute și uh, nu a fost doar o chestiune de ierarhizare și de a lăsa deoparte aceste comentarii, ci s-au introdus chiar niște schimbări fundamentale în aceste regulamente, tocmai pentru a ține cont de îngrijorări foarte clare exprimate și extrem de importante, unele dintre ele chiar contradictorii, E clar că nu pot să mulțumesc pe toată lumea, însă am făcut eforturi în acest sens. Și am creat sau am încercat să creăm și oportunități pentru IMM-uri, pentru că acestea erau criticile cele mai răspândite în sistem, că IMM-urile erau discriminate. Deci avem multe IMM-uri în multe state membre care au fost afectate și care acum vor putea prezenta cereri pentru a primi licența pentru că până acum uh, cererile se concentrau în special în unele state membre, printre care și Regatul Unit, care acum nu mai este. Acum avem un nou sistem care va asigura noi oportunități bune pentru toate IMM-urile și mă opresc aici, aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestor acte delegate. Acum nu avem nicio întrebare. Este surprinzător. Ba nu, doamna Sander. Une question da, o întrebare pentru dumneavoastră, într-adevăr. În primul rând vreau să vă mulțumesc. Că e adevărat că textul actual reprezintă o îmbunătățire a situației actuale. Totuși, este un text criticat în continuare, în special de sectorul produselor procesate, produse de carne în special, care consideră că uh, această propunere uh, ar putea duce la o scădere a contingentelor tarifare sub pretextul simplificării pentru a ajunge și la o trecere a puterii de negociere către companiile multinaționale din țările terțe și la o eventuală excludere a IMM-urilor importatoare din UE, așa cum spuneați și dumneavoastră, și asta pe termen scurt. De aceea vreau să vă întreb dacă aveți răspunsuri față de aceste îngrijorări manifestate și aș vrea, pe de altă parte, să uh, atrag atenția Comisiei să fie atentă în primii ani de implementare a acestor regulamente pentru ca obiectivele stabilite în cadrul acestei reforme să fie atinse și să nu existe o uh, eludare a noii legislații și dacă se constată așa ceva, bineînțeles, va trebui să se reacționeze foarte rapid. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege Rüssen. Mulțumesc, domnul Rusan. Eh, dank u wel, voorzitter. Dank u voor de toelichting op de... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru toate clarificările care au fost aduse. Aș vrea să mă refer aici la continentele tarifare pentru usturoi. Noi avem importatori tradiționali care vor avea de pierdut. Și problema uh, sunt uh, cantitățile de referință pentru usturoi. Vreau să vă întreb de ce nu s-a corectat această problemă și dacă Comisia este dispusă să schimbe contingentele tarifare actuale pentru usturoi. Aș dori de asemenea mai multe clarificări din partea Comisiei pentru a înțelege câtă flexibilitate există față de noi veniți pentru a utiliza aceste contingente. Iar cât privește carnea de pui, sunt temeri ca operatorii europeni să fie supuși unor presiuni din ce în ce mai puternice pe piață și marile multinaționale din uh, Brazilia, Thailanda sau Ucraina să obțină din ce în ce mai multe licențe. Întrebarea pe care vă o adresez este următoarea. Sunteți de acord cu aceste îngrijorări și ce aveți de gând să faceți dacă da? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un act delegat uh, de caracter tehnic, însă extrem de important uh, și o critică pe care o auzim deseori din partea agriculturii europene este felul în care se reglementează aceste contingente și pentru că prin acordurile comerciale se reduc practic standardele europene, standarde de calitate în special și aceasta ne aduce uh, uh, produse care coincid uh, cu anumite produse sezoniere ale noastre. Aș vrea să uh, nu mai revin la problema usturoiului, despre care a întrebat uh, colegul meu, însă mai există și o altă chestiune care mă interesează, și anume, nu știu dacă se va aborda aici acest lucru, cum se ține cont de o problemă pe care avem în acordul cu Marocul, dar nu numai, și intrarea pe piață a unor produse unde uh, nu se face diferențierea pe anumite produse în cadrul unui tip de contingente. De exemplu, uh, pentru roșii, roșia mare are un preț, însă roșia cerii are alt preț cu totul diferit. Uh, și cu toate acestea, prețul de intrare pentru acest contingent tarifar este același, deși e vorba de produse diferite. Până la urmă, categoria globală este roșie, însă cu diferențe foarte mari. Vreau să vă întreb dacă se ține cont de această diferențiere, pentru că s-au făcut foarte multe critici, mai ales pentru că asta a pus în pericol mica producție pentru roșiile de tip cherry, de exemplu în țara mea, pentru că vin foarte multe produse concurente pe piață. Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. O întrebare legată de ceea ce <clears throat> înseamnă mecanismul de stabilire a cantităților de carne, de pui în special, mă interesează, um, care intră în Uniunea Europeană și în ce măsură țineți cont de particularitățile anumitor zone. Eu vin din România, mai exact din zona uh, Transilvaniei, unde până în ultimii ani de zile erau zeci de avicole, de uh, crescătorii de păsări, care încetul cu încetul au dat faliment. Evident că m-a interesat chestiunea asta și am întrebat, stând de vorbă cu ei, de ce dați faliment? Care este situația? Pentru că până la urmă, totuși, carnea de pui este o carne accesibilă consumatorilor și normal să aibă acces consumatorii la această carne. Și le-am spus foarte clar din cauza importurilor și mi-au dat acest exemplu um, mă rog, cu Ucraina în, în, în principal în ultima vreme și vă întreb, cum protejăm totuși, vă, mă rog, fermierii din Uniunea Europeană? Pentru că până la urmă aceste importuri nu fac altceva decât să vină și să pună presiune foarte mare pe crescătorii din uh, Uniunea Europeană duc la faliment și pe termen mediu și pe termen lung, să știți că se va ajunge la situația în care carnea importată din afara Uniunii Europene o să fie la niște prețuri mult mai mari. Pentru că mie mi se pare că în momentul de față avem de-a face cu un preț de dumping din partea uh, statelor din afara Uniunii uh, Europene curățăm fermierii din interiorul Uniunii Europene și, pe urmă, bineînțeles că mm, vor veni cu niște prețuri mult mai mari decât cele care sunt astăzi. Dați-mi un răspuns la această chestiune pentru că, repet, chiar am nevoie să le dau o explicație logică la fermierii din regiunea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Desel. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu aproape toate îngrijorările pe care le-au manifestat colegii mei. Aș vrea să întreb Comisia însă în legătură cu importatorii specializați care valorizează doar anumite părți ale puiului, pieptul de pui, de exemplu, sau uh, carcasa și uh, e un lucru pentru care producătorii noștri uh, ne atrag atenția. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu acești importatori extrem de specializați, cum putem analiza mai bine situația cu ajutorul acestor acte delegate. Mulțumesc! Doamna Tolere, mulțumesc. Am văzut uh, că prin tot ce facem uh, dorim ca agricultorii europeni să-și poată câștiga viața și până la urmă în ce situație ne aflăm. Avem pe piață produse importate care uh, fac să dispară încet încet agricultura europeană. Uh, și uh, nu știu dacă n-ar trebui să avem niște reguli ale jocului pentru operatorii care comercializează aceste produse și care sunt corresponsabili pentru tot ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Mulțumesc. Mai sunt întrebări la acest punct? Văd că nu este cazul, vă dau cuvântul pentru răspuns. Thank you. Mulțumesc! V-am uh, prezentat un singur slide din toată prezentarea pe care o pregătisem, uh, destul de extinsă, dar aceasta a fost în mod intenționat, pentru că era partea cea mai interesantă pe care doream să vă prezentăm, și anume concurența din partea importurilor care pun uh, uh, agricultorii noștri sub o presiune foarte puternică. Acest grafic pe care îl aveți aici arată ce se întâmplă cu producția. Uh, bara albastră este cea a consumului și cele mai mici, uh, cu două culori diferite, sunt importuri și experturi, exporturi. Vedeți că producția și consumul sunt în creștere. Avem uh, de exemplu, sectorul uh, cărnii de pui, care a crescut cu 80% în ultimii ani, deci consumatorii consumă din ce în ce mai multă carne de pui față de alte uh, tipuri de carne și diversitatea produselor de asemenea a crescut pe măsură cu beneficii pentru acest sector. Dacă vedem exporturile și importurile, deci uh, barele mai mici, exportăm de două ori mai mult decât importăm, practic, ceea ce este esențial. Știu și accept acest lucru, știu că uh, importăm uh, uh piept de pui și exportăm uh, tot felul de alte uh, bucăți de pui, uh, aripi și altele care nu sunt uh, așa de calitate, uh, dar e clar că comerțul cu carnea de pui la ora actuală se face pe uh, uh, piese separate și nu pe carcase întregi. Consumatorii practic se îndreaptă spre un astfel de consum, deci spre carnea uh, procesată într-un fel sau altul și consumul de carcase este din ce în ce mai mic. Deci și în Europa uh, consumatorii au această tendință și consumă din ce în ce mai puțin, de exemplu, aripi de pui sau altele. Și asta ne permite să ajungem la un echilibru, practic, între aceste două tendințe uh, divergente ale pieței. Deci, noi exportăm acele bucăți pe care nu le consumăm aici și, pe de altă parte, importăm acele bucăți care sunt uh, cerute mai mult. Însă aceste noi aranjamente TRQ e clar că vor crea noi oportunități pentru multinaționale, spuneați uh, companii din uh, Brazilia, Thailanda și așa mai departe, care importă cantități foarte mari N-am făcut o analiză a riscului. Dacă ținem cont de uh, totalul destul de mic al importului pentru consumul total, cred că astfel de opinii sunt exagerate. Pur și simplu nu există o prezență pe piață atât de importantă pentru aceste companii. Și un alt punct uh, pe care l-a remarcat domnul Buda, suntem foarte stricți în ceea ce privește controlul făcut pe importuri. Spuneam că avem măsuri uh, implementate foarte clare, niște cerințe, uh, identitatea uh, fizică, substanțe chimice, inspecții și așa mai departe. Deci controle foarte stricte și am să vă dau un exemplu. Compania cea mai mare la nivel internațional, nu uh, are licență pentru a uh, veni pe piața europeană pentru că nu satisface cerințele noastre. Și, doamnă Sander, pot să vă asigur în acest punct de vedere că facem și vom face și în continuare o monitorizare atentă a importurilor noastre. Și pe tema contingentelor tarifare și pe sistemele de preferințe vom fi atenți și după acordul cu Mercosur, pentru că și acolo sunt niște condiții garantate în situația în care importurile ar crește astfel încât să depășească producția internă. Deci pot să vă asigur pe această temă. Cât privește usturoiul, pentru că vorbim de TRQ-uri, trebuie să ținem cont de China aici pentru că a existat uh, uh, o problemă de-a lungul timpului, războiul de prețuri și multe probleme în trecut uh, legate de fraudă, deci am fost foarte atenți și am consultat uh, uh toți operatorii în domeniu pentru a ne asigura că noul regim implementat va fi unul sigur, garantist ca să nu ne expunem niciunui risc de neacceptat, de distorsionare a pieței și așa mai departe. Deci, uh, cantitatea de referință se aplică practic pentru China și dorește să asigure că nu uh, va exista o distorsionare a comerțului așa cum s-a întâmplat în trecut, uh, unde usturoiul din China trecea prin Indonezia și după aceea ajungea în Europa ca și cum ar fi fost indonezian. Deci există prevederi tocmai pentru a ne proteja uh, în fața unei astfel de situații. Și sper să fi clarificat, dar bineînțeles dacă mai aveți nelămuriri voi reveni. Vielen herzlichen Dank. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, können Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, putem încheia cu acest punct de pe ordinea de zi. Și mm, cu siguranță vom mai avea ocazii de a vorbi despre actele delegate. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, un uh, schimb de opinii în ceea ce privește importurile de orez japonica în Uniunea Europeană. A fost o solicitare din partea domnului De Castro. Există uh, evoluții pe piață. Importurile au crescut cu 213% uh, în 2018-2019 știindu-se că 75% din producția de orez europeană este orez japonica, o bună parte în Italia. Încep prin a-i da cuvântul domnului director Scannell. Uh, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. și mulțumim domnului De Castro pentru că a adus în discuție acest punct. Foarte sensibil, știm îl discutăm aproape să, lubnar cu statele membre în Comisia pentru Piețe. Și se referă la situația globală a comerțului cu orez și în acest context trebuie să avem în vedere situația actuală de pe piață. Avem o producție de 1,7 milioane tone de orez pe care o estimăm pentru acest an, uh, o ușoară creștere față de anul anterior, depindem în foarte mare măsură în continuare de importuri, mai ales pentru varietatea indica și nu japonica. Avem importuri în, în prezent până la 100 120000 de de tone pe lună, 1,4 milioane pe an. Principalele țări de import sunt Statele Unite, India, Thailanda, Myanmar, Cambodgia, țările EBA, practic, și uneori Uh, tindem să uităm China și Vietnamul. Știți că am introdus Z de salvgardare în ceea ce privește importurile din Myanmar și Cambodgia pentru varietatea Indica, asta în ianuarie anul trecut, și vom, vor rămâne în vigoare 3 ani. Este vorba de, o, de un import degresiv din perspectiva taxelor la import, de la 175, apoi la 150 125 euro pe tonă într-o perioadă de 3 ani. Asta este planul pentru următorii 3 ani și accizele la export. S-a dovedit eficiente, mai ales în ceea ce privește reducerea importurilor de indica din Cambodgia, care s-au înjumătățit, practic, și chiar și cu măsurile acestea de salvgardare, Ehm, taxele sunt privite ca niște obstacole. Japanica, care este principala sursă de preocupare acum, se referă la importurile din Myanmar, care au crescut de la 30.000 tone în 2018 la 110.000 tone în 2019. Și, practic, lucrurile trebuie privite în contextul importului global de orez, pe care l-am menționat, 1,4 milioane tone pe an, practic, și exporturile noastre, pentru că avem și un sector de export, mai ales pentru varietatea japonică, foarte profitabil, dar mic față de importuri. 1,6-1,7 importuri Bun. Uh, prețurile au o situație destul de bună pentru că în Europa consumul de orez continuă să rămână unul puternic și în discuțiile pe care le-am avut cu statele membre, cum am spus, o dată pe lună avem astfel de discuții, am cerut informații la zi cu privire la prețuri, pentru că până la urmă este un factor pe baza căruia stabilim ce se întâmplă pe piață. Când există uh, variații mari, știm că avem de-a face cu o problemă, dar deocamdată nu există indicii în acest sens. Comisia a adoptat de curând un act delegat în acest sens și cred că asta a dat naștere de preocupări. Săptămâna trecută, pe 12 februarie, pe preferințe tarifare cu Cambodgia pe, lui, pe baza sistemului generalizat de preferințe. Asta nu reflectă însă situația de pe piață, ci are legătură cu nemulțumirea pe care o avem legată de respectarea drepturilor omului în Cambodgia, mai ales în ceea ce privește convențiile internaționale privind drepturi politice și civile. Există sancțiuni pe produse care nu includ și orezul, dar Asta nu trebuie să ne preocup, să ne surprindă, pentru că nu era o clauză de salvgardare din perspectiva pieței. Știu că există cercul care cred că trebuie să fim mai atenți la măsurile de salvgardare, nu doar pentru varietatea indica, ci și japonica. Și în regulamentul GSP există un articol, articolul 22, care a fost folosit pentru orezul indica și care până în prezent n-a fost folosit pentru japonica. Există dovezi că acestea au un impact negativ asupra pieței, dar producătorii și statele membre relevante sunt cei care trebuie să vină și să susțină cauza în fața comisiei, colegii de la DigiTrade. Și în trecut s-a văzut că acești colegi sunt deschiși și pot lua decizii dacă e nevoie și să introducă aceste măsuri de salvgardare. Nu cred că s-a ajuns chiar până acolo, dar vom monitoriza de aproape situația. Herzlichen Dank. Colegii De Castro. Sì, no, intanto grazie al... Domnul De Castro. Îi mulțumesc în primul rând directorului Scanner pentru aceste informații. Este evident că acest act delegat pe care l-ați menționat cu privire la nemulțumirea noastră legată de respectarea drepturilor civile în aceste țări a dus la introducerea unor interdicții pentru anumite produse, printre care nu se numără și orezul. Avem clauza de salvgardare și asta este un pas important înainte. Întrebarea pe care ne-am pus-o noi și care a fost trimisă și comisiei, având în vedere că această clauză urmează să descrească, e degresivă, cum a spus dumneavoastră, ne putem gândi că după orez, în cazul în care să zicem că situația va continua să se manifeste Eh, va fi inclusă eh, și altceva pe listă sau trebuie să cerem actualizarea sau activarea clauzei de salvgardare? Problema nu numai că persistă, ci chiar și crește, pentru că acum, iată, include și indica și în curând și japonica. Mulțumesc, colegul Bafman. Mulțumesc. Cred că ne-ați oferit o imagine pozitivă, că ar exista că abia ar exista distorsiunea ale pieței pe piața europeană a orezului, dar nu este adevărat. Pe piața italiană a orezului au existat probleme masive în ultimii ani și doresc să vă amintesc și de faptul că în anumite părți ale Europei, mai ales în nordul Italiei, orezul este o cultură foarte importantă și există foarte puține posibilități de alternative, pentru că e nevoie de um, condiții specifice pentru orez. Nu poți să cultivi într-un an orez și altceva într-un al, în alt an. Deci um, doream să atrag atenția asupra acestui fapt. Și eu în urmă cu un an sau doi ani am putut, uh, și eu am putut merge în uh, Cambodgia și în uh, Myanmar și împărtășesc preocupările în ceea ce privește drepturile omului în Cambodgia. Situația politică este tragică, țara devine o dictatură și nu pare să dea semne să vrea să blocheze aceste evoluții, însă această țară nici nu mai are dreptul de a avea preferințe tarifare. Uh, pentru că, între timp, nu mai este o țară săracă, este o țară cu venituri medii și nu mai există niciun fel de justificare de a oferi uh, preferințe tarifare unei țări precum Cambodgia și cred că trebuie ca Uniunea Europeană să reacționă mai rapid atunci când țările se dezvoltă din punct de vedere economic, cum se întâmplă în cazul Cambodgiei, din fericire, atunci trebuie să căutăm noi forme de acorduri. Un acord comercial, de exemplu. Pentru că altfel, în acest caz pentru orez, dar poate fi vorba și de multe alte domenii, um, până la urmă ajungem să primim concurență nejustificată din aceste țări. Mulțumesc, doamna Aguilar. Grație, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În 2019 s-a aplicat clauza de salvagardere și Myanmar a redus cu 18% exporturile de indica în campania 2018-2019, însă a crescut cu 113% exporturile de orez japonica. 40% din japonica din Myanmar vine în Spania, aproximativ. Logic, vă întreb, în ce măsură se justifică o etichetare obligatorie care să arată de unde provine orezul și metoda de producție folosită pentru toate tipurile de orez care sunt vândute în Uniunea Europeană, așa cum am făcut și cu sectorul laptelui. Dacă nu cuim orezul nostru cu cel din Myanmar, favorizăm un orez pentru care procesul de producție n-a îndeplinit standardele noastre de calitate, securitate alimentară și durabilitate, ceea ce ne cer cetățenii europeni. Mulțumesc, colegul Gisel. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim Comisiei pentru aceste elemente care ne clarifică un pic situația. Colegul Dorfman și cu mine suntem de aceeași părere să nu subestimăm impactul schimburilor noastre, inclusiv la nivelul producătorilor de orez din Europa. Asta ne arată încă o dată că produsele alimentare trebuie să fie abordate într-un cadru oarecum diferit față de alte produse și că trebuie să avem întotdeauna în vedere că în spatele acestor uh, volume de producție sunt și niște agricultori care se organizează în funcție de alegerile pe care le facem noi în ceea ce privește condițiile de producție. Și acest lucru trebuie să fie întotdeauna avut în vedere. Ca și colegii mei, cred și eu că trebuie să facilităm accesul la utilizarea instrumentelor existente, clauzele acelea de salvgardare de care ați vorbit dumneavoastră. Producătorii ne întreabă dacă aceste clauze n-ar putea fi activate mai ușor, cu o mai mare facilitate. Și încă o dată, cerințele pe care le avem uh, de la producătorii noștri europeni și acestea trebuie să fie aplicate celorlaltor producători. Deci mai sunt lucruri de făcut dacă vrem să liniștim producătorii de orez din Europa și ne bazăm pe dumneavoastră pentru a ne da niște răspunsuri un pic mai consistente. Mulțumesc! Mulțumesc, colega Sandor! Mulțumesc! Activarea clauzei de salvgardare pentru importurile europene de orez uh, din varietatea indica au fost un lucru bun pentru că au protejat o axă de uh, importuri deja frazilizată. Sigur, situația nu este optimă, toată lumea a spus asta, pentru că importurile de orez de tip japonica nu sunt vizate și continuă să aibă un impact asupra situației din Europa. Întrebarea mea, la care de altfel ați și răspuns în parte, dar inițial m-am gândit să vă întreb dacă uh, aveați în vedere să acționați și aici. Dacă am înțeles eu corect, vă așteptați să fiți abordat de producători europeni. Ei trebuie să facă primul pas. Cum trebuie să acționeze până la urmă? Care este modul în care vă pot aborda și când Comisia va crede că e de cuvință să reacționeze pe acest subiect? Mulțumesc! Vielen Dank! Ich sehe jetzt keine Fragen. Mulțumesc, nu văd să mai existe întrebări din partea dumneavoastră. Îi dau cuvântul la final domnului Scannel. I think a, a common team raised in several Am sesizat o temă comună din intervențiile dumneavoastră care se referă la situația de pe piață din statele membre vizate, Italia și Spania în primul rând, și anume situația uh, este una proastă. Am fost și vom fi în continuare foarte interesați uh, de situația producătorilor noștri, mai ales atunci când aceștia suferă din cauza politicilor noastre de import. Și de aceea am spus și în intervențiile anterioare că avem discuții uh, lunare cu statele membre și deocamdată n-am văzut nicio dovadă clară a uh, Uh, impactului asupra prețului pe aceste piețe. Până la urmă putem acționa doar dacă avem dovezi și cifre clare care să arate impactul semnificativ asupra pieței, care să fie apoi atribuit sau legat de aceste importuri. Suntem foarte atenți în acest sens și nu pot decât să vă repet, repet ce le-am spus și statelor membre. Trebuie să ne țineți întotdeauna informați la zi cu privire la evoluția acestor prețuri. Dar până în prezent n-am primit vreo astfel de dovadă care exista un impact. Am spus că deja am folosit clauza de salvgardare în ceea ce privește varietatea indica importată până la finele anului 2022 cu acea abordare în scădere de care am vorbit. Putem să o prelungim în funcție de situația de pe piață, dar cum am spus, e vorba de varietatea indica și nu japonica. În cazul japonica există această creștere a importurilor din Myanmar de la 30.000 de tone la 110.000 de tone, o creștere semnificativă. Importurile dintr-o serie de alte state membre, inclusiv China și Vietnam, au crescut și ele. Nu în aceeași măsură, dar totuși într-o măsură semnificativă având în vedere că, de exemplu, în China se, din China se plătesc uh, accizele complete, fără nicio derogare. Asta e situația în ceea ce privește varietatea japonică. Dar, cum am spus, n-am văzut dovezi că piețele ar fi pe punctul de a colapsa. În ceea ce privește condițiile de import în general, s-a spus aici că trebuie să rămânem vigilenți în ceea ce privește securitatea, metodele de producție și sunt de acord. Un exemplu în acest sens, care nu are legătură cu țările menționate aici, ar fi că acum câțiva ani am interzis utilizarea de triciclisol care este un fungicid folosit pe scară largă în India pentru producția de orez. A devenit un subiect foarte se- sensibil. În negocierile cu India am făcut uh, presiuni, ei au făcut presiuni ca regulile să fie prelungite până se vină cu noi studii și așa mai departe. Și a fost uh, un uh, subiect cheie în discuțiile UE-India. Și am refuzat această utilizare pentru că noi considerăm că există suficiente dovezi științifice pentru a ne teme de un risc la adresa consumatorilor. Deci, consecințe comerciale sau nu, noi am inter- insistat să se interzică acest produs și vă garantez că nu ne asumăm riscuri uh, în acest sens. În ceea ce privește posibilitatea de a adopta uh, dispoziții mai stricte în ceea ce privește trasabilitatea și etichetarea, ce pot să spun este să vedem uh, lansarea acestui program uh, din fermă în farfurie, Farm to Fork, din 25 octombrie încoace am încercat să consolidăm toate dispozițiile în acest sens. Și continuăm să monitorizăm foarte atent piața, dar trebuie să fim foarte atenți să nu amestecăm măsurile de salvgardare care se axează pe abuzuri comerciale și dispozițiile privind drepturile omului din cadrul GSP. Există un act delegat care este acum în discuție în Parlament cu privire la Myanmar, dacă intră în cea de-a doua categorie. Asta datorită anumitor preocupări legate de nerespectarea drepturilor omului. Suntem foarte atenți la comisia în această direcție și vrem să ne asigurăm că uh, motivele pentru care se activează aceste clauze n-au legătură cu partea comercială și cu asta mă opresc, domnule președinte. Vielen herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult. Mai sunt uh, întrebări? Da, ne dăm seama că poate nu ajungem la, la aceleași concluzii. Vă rugăm să fiți în continuare mm, mm, foarte atenți uh, la o eventuală declanșare a clauzelor de salvgardare. Dragi colegi, am ajuns la finalul ordinii de zi de astăzi, cu o oră înainte de uh, cât ne așteptam. Mâine continuăm la ora 9, începem cu un vot. Vă urez o seară plăcută tuturor!